Good morning, colleagues. Please take your seat. Bună dimineața, dragi colegi. Vă rog să vă, rog să vă așezați, fiindcă trebuie să începem reuniunea. Welcome everybody on the second day of this. Bun venit tuturor în, în această a doua zi a reuniunii Comisiei Parlamentare Libe. Reuniunea va dura până la 12.30. Am un anunț de făcut. Ieri, la reuniunea coordonatorilor, am fost de acord să organizăm o audiere pe situația din Ungaria pe 9 februarie, după amiaza, într-o joi. Așteptăm uh, să ne ofere autorizație biroul și dacă nu sunt obiecții, atunci această propunere e considerată adoptată de comisia noastră. Acestea fiind spuse, putem să ne reluăm ordinea de zi. La punctul 21 avem o prezentare a proiectului de raport în ceea ce a domnului Papa Nicolau în ceea ce privește amendamentele tehnice propuse de comisie, în ceea ce privește codul frontierelor Schengen. Are mai întâi cuvântul raportorul, mai apoi comisia și Consiliul pentru primele lor comentarii, după care vom dezbate subiectul. Domnule Papa Nicolau, aveți cuvântul. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Da, după cum ați spus, e vorba de un amendament tehnic la Codul Frontierelor Schengen și Convenția de punere în aplicare. De când a fost adoptat acest cod în 2006, am avut uh, evoluții atât în cadrul juridic cât și în cadrul practic al acquis Schengen. Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, s-a adoptat noul cod de legislație și uh, au fost puse bazele SIS-2. Avem și noul regulament Frontex. Luând toate acestea în considerare și incluzând experiențele practice din statele membre în ceea ce privește aplicarea codului Schengen, uh, e corect să acționăm și să amendăm regulamentul în vigoare în ceea ce privește SIS-2, astfel încât să aliniem uh, realitatea la evoluțiile uh, juridice din plan comunitar. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră cu această ocazie pentru buna cooperare din prima etapă a elaborării proiectului de raport. Doamna Boscurt, Weber, Zdanoca, domnul Kirkop. Mulțumesc tuturor pentru comentarii și observații. Am ținut cont de toate acestea. Aș dori să mulțumesc și secretariatului LIBE, Helen Carles și asistentei sale, pentru că a avut o atitudine deschisă în timpul întregului proces. Aș dori să mulțumesc și Prinției poloneze, cu care am comunicat extrem de bine. Sperăm să continuăm și sub preștinția daneză. Clarific încă o dată faptul că nu... De data aceasta, Comisia a făcut o comunicare în ceea ce privește reintroducerea conterului uh, frontierelor, amendarea articolului 23. Noi nu ne referim la această comunicare și nici nu ne referim la ultima comunicare a Comisiei în ceea ce privește controlul inteligent al frontierelor. Cred că doamna Weber și domnul Coelho vor avea o sarcină extrem de dificilă în ceea ce privește această amendare a articolului 23. E un raport tehnic, o spun încă o dată, care se aplică, la, se aplică tuturor persoanelor care trec uh, frontierele Schengen și sunt supuse unui control. Nu o să intru în detaliile amendamentelor, dar aș dori să menționez câteva aspecte cheie. Aș dori să ascult mai apoi opinia colegilor pe marginea acestora. În primul rând, Comisia și Consiliul au avut dezbateri despre cum să calculeze cel mai bine uh, care va fi situația unei persoane care dorește să petreacă mai mult timp uh, în zona Schengen. Am avut mai multe ocazii în care statele membre au, am, am constatat, mă scuzați, că statele membre au metode diferite de calcul a perioadei de ședere. Așa că Consiliul și Comisia sunt aici direct vizate să facă din acest sistem un sistem mult mai ușor de utilizat. Vrem să putem să susținem uh, din punct de vedere tehnic aceste noi opțiuni. Permiteți-mi să vă spun că vrem să calculăm durata de ședere în zile și nu luni, astfel încât să eliminăm diferențele ce există între statele membre care uh, calculează acum șederea în luni. Să calculeze 30-31 de zile, să zicem, cel puțin. Dacă cineva intră, de exemplu, într-un stat membru pe 1 iulie, noi ne uităm ce s-a întâmplat în urmă cu 180 de zile. Dacă a stat în cele 180 de zile anterioare șederii din 1 iulie, atunci, ă, dacă în acele 180 a stat 80 de zile, atunci mai are de stat 10 zile. Deci, noi, ă, mulțumită unei asemenea sistem, vom putea monitoriza câte, perso- ă, câtă câte zile a petrecut o persoană în uh, zona Schengen într-un termen de 180 de zile. Mulțumesc tuturor pentru documentele transmise. Vreau să mulțumesc în special uh, reprezentantului uh, Comisiei, domnul Fabian Lutz. Analizând amendamentul 14, încercăm să facem ca sistemul să fie mai ușor de utilizat și să nu mai existe confuzie. Elaborând acest raport, subliniem și importanța respectării drepturilor omului, mai ales în ceea ce privește minorii și persoanele vulnerabile. Avem și amendamentul 16, 27 și 28. La 17 am încercat să armonizăm acest regulament cu uh, cealaltă directivă în vigoare din acest domeniu ca să existe concordanță între texte și ca să nu avem niciun fel de confuzie. În propunerea Comisiei există o prevedere care permite statelor membre să trateze separat situația persoanelor care au deja dreptul de a, se, de a circula liber în zona Schengen. Liberalizarea vizei sau viză liberă, cum se numește în text, reprezintă un concept care poate însă să creeze confuzie aici. Ce puțin asta e opinia noastră. O persoană care nu înțelege engleză foarte bine ar înțelege că ar putea să primească viză sau ar putea să călătorească în acel loc menționat în directivă, fără viză. Eu știu că Consiliul și Comisia au încercat să găsească și ele o soluție și noi propunem astăzi o soluție. Vrem să schimbăm uh, Uh, această sintamă cu nu e necesar să ai viză, să deții viză. Noi credem că e mult mai clar această exprimare și lasă mai puțin loc interpretării. E vorba de amendamentele 18-19. Suntem de acord cu Consiliul și Comisia că punctele comune de frontieră ar trebui să fie numite puncte de gestionare comună a frontierelor. Dacă le-am numit așa, atunci uh, răspunderea asumată colectiv e mult mai bine ilustrată. În propunerea comisiei se solicita o înțelegere mai bună a acordurilor bilaterale. S-a dorit însă și uh, flexibilitate din partea Consiliului. Pe de o parte, avem comisia care vine și descrie aproape toate răspunderile pe care le comportă un asemenea acord Uh, prin uh, normele comunitare, de cealaltă parte vine Consiliul și spune, da, trebuie să avem acorduri, trebuie să respectăm și normele, dar e important să avem prevederi analitice. În raportul nostru ne-am căutat calea de mijloc să găsim un echilibru, astfel încât statele membre să aibă flexibilitatea de a încheia acorduri bilaterale pe de o parte de cealaltă parte garantând că Comisia poate să-și exercite prerogativele și să verifice compatibilitatea cu normele comunitare și să își exprime acordul. Așadar, statele membre au libertatea de a negocia cu terțele țări și, în același timp, ne asigurăm că e respectată legislația comunitară, normele de respectare a drepturilor omului și așa mai departe, totul fiind evaluat de comisie. Clarific încă un lucru. Uh, noi îmbunătățim această versiune. Îi mulțumesc uh, doamnei Weber pentru faptul că am îmbunătățit prevederea care, preve, care spune că e interzis să uh, transmite mai departe datele unor terțe țări. Unii ar spune că e vorba doar de niște cazuri ipotetice, dar deja avem câteva cazuri uh, în, între schimbul de date cu Ungaria, Croația și Polonia, uh, Ucraina. Și apoi există și prevederea care spune că statele membre pot să solicite resortisanților din terțe țări să se prezinte în fața autorităților când e necesar. Această prevedere nu funcționează în toate cazurile și de aceea Comisia propune să o elimine pe de-a întregul. E însă logic ca unele state membre să dorească să mențină această prevedere, de aceea noi propunem să includem această prevedere în text, însă ca o posibilitate, nu ca un lucru obligatoriu ar trebui ca lucrurile să rămână la discreția statelor membre. Deci stipulăm posibilitatea. Există și alte amendamente, de exemplu 26, care consolidează contextul uh, evaluării frontier, situației la frontiere și apoi amendamentele 224, 31, 32 solicită mai multe statistici pentru mai bună uh, implementare a codului frontierelor. Mai există și alte amendamente, unele sunt foarte tehnice, altele îmbunătățesc textul comisiei. Două noi definiții au fost incluse în amendamentul 9, în ceea ce este punctele comune de frontieră, și în amendamentul 10, în ceea ce privește lucrătorii offshore. Sper că nu am vorbit prea mult, doamnă președintă. Domnule Papa Nicola, a fost perfectă intervenția dumneavoastră. Acum dau cuvântul domnului raportor din umbră Luț. Thank you and good morning. Mulțumesc, bună dimineața tuturor! E vorba de uh, reprezentantul uh, Comisiei. Reprezentantul Comisiei spune, uh, e vorba de, un, de aspecte tehnice, care însă în termeni reali nu sunt chiar atât de tehnice. Amendamentele Comisiei sunt relevante pentru viața de zi cu zi a celor care circulă. Amendamentele propuse vor face ca controlul la frontiere să fie uh, mai rapid, vom exclude birocrația nenecesară. Aici mă gândesc în special la uh, tratamentul aplicat duratei de ședere. Pentru că, da, acum metodele de calcul diferă de la un stat la altul. Vom uniformiza însă situația. Uh, și apoi mă gândesc și la uh, regulile prevăzute pentru punctele de gestionare comună a frontierelor. Se sublinează și respectarea drepturilor uh, omului în contextul acestui control la frontiere. Mulțumim mult raportorului pentru ceea ce a făcut. În general, pot să spun că Comisia e de acord cu mare parte din amendamentele propuse. Noi credem că aceste amendamente reprezintă o bază solidă de discuție între Comisie, Consiliu, Parlament. Amendamentele sunt în marea lor parte pragmatice, orientate către aspectele practice și mulțumim pentru această contribuție pozitivă. Comisia față de Consiliu a spus că e vorba de o propunere tehnică cu foarte multe interfețe. Avem cam 20 de amendamente la un număr de 20 de articole. E important să ne limităm la aceste amendamente și să nu deschidem o cutie a Pandorei. La Consiliu persistă acest risc, pentru că acolo la negocieri au venit cu noi idei, unele legitime, dar uh, Uh, comisia e de părere că ar trebui să ne limităm strict la amendamentele propuse, altminteri această uh, poveste nu s-ar mai termina. Așa că încurajăm pe toată lumea să dea dovadă de, de autodisciplină și să se rezume strict la lucrurile propuse aici. Pe viitor, Comisia va veni și cu alte propuneri și putem să preluăm acolo celelalte idei bune. De data aceasta trebuie să cădem de acord la lucrurile care sunt aici vizate strict. Mulțumim raportorului pentru faptul că a dat dovadă de autodisciplină în cea mai mare parte a activității sale în ceea ce privește tratarea acestor amendamente. Mulțumesc încă o dată și așteptăm o bună cooperare pe mai departe. Mulțumesc, domnule Luț. Acum are cuvântul reprezentantul președinției în exercițiu, Lars Holman. And good morning. The presidency... Mulțumesc și bună dimineața. Președinția ar vrea să informeze deputații din Comisia Libe că lucrările pe această propunere au avansat în uh, grupul de lucru al Consiliului. Scopul nostru este să ajungem la un acord în primă lectură cu Parlamentul European înainte de sfârșitul președinției noastre. Președinția este convinsă că este posibil, însă bineînțeles că vom aștepta până când se vor depune amendamentele la proiectul de raport al domnului Papa Nicolau. După cum a spus Comisia, președinția a încercat să limiteze discuțiile la aspectele acoperite de propunerea inițială a Comisiei, pentru că Considerăm că este important ca acest uh, amendament la codul uh, frontierelor Schengen să fie adoptat uh, cât mai rapid. Dați-mi voie să subliniez o chestiune cheie din punctul de vedere al Consiliului, chestiune care a fost menționată și de domnul Papa Nicolau. Este vorba despre simplificarea calculului perioadei uh, autorizate de ședere în zona Schengen, în beneficiul uh, celor care circulă. La ora actuală există un acord uh, în Consiliu în privința faptului că schimbările la articolul 5, alineatul uh, Y ar trebui să se aplice și uh, resortisanților țărilor terțe care solicită o viză. Din acest motiv, e, trebuie să amendăm uh, codul vizelor în acord cu noul text al articolului 5, precum și alte uh, texte legislative legate de politica vizelor. În sfârșit, am dorit să-i mulțumim domnului uh, Papa Nicolau pentru buna cooperare și sperăm că vom putea încheia un acord pe acest dosar în următoarele luni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Holman. Dau cuvântul colegilor. Doamna Boscurt, mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să le mulțumesc mai întâi colegilor, să-i mulțumesc domnului Papa Nicolau pentru cooperarea foarte bună și constructivă. Nu am mare lucru de adăugat. Prioritățile grupului S și D sunt libera circulație a populației ca drept fundamental în amendamentul 2, responsabilitatea pentru protecția granițelor, în acord cu principiul solidarității și împărțirii poverilor în amendamentul 4 și conceptul gestiunii integrate a frontierelor în amendamentul 6. Majoritatea amendamentelor pot fi susținute de grupul socialiștilor și democraților, însă avem probleme cu amendamentul 30 care introduce posibilitatea ca un cetățean să raporteze prezența sa pe teritoriu în orice stat membru. Um, acest, această prevedere a fost eliminată de comisie și credem că a fost un lucru bun și am vrea să rămână exclusă din acest raport. Cam asta ar fi tot. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Weber, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Văd că toată lumea spune că este un raport foarte tehnic. Adesea, diavolul se ascunde în detalii și cred că tot ceea ce este foarte tehnic este și foarte important. Prin uh, aceste dispoziții tehnice vrem să protejăm interesele statele, statelor membre și uh, drepturile celor care vor intra în Uniunea Europeană și vreau să-i mulțumesc domnului Papa Nicolau pentru felul în care a abordat acest dosar. A lucrat foarte bine cu noi, cu raportorii din umbră. Acest raport este foarte înțelept, a preluat uh, ceea ce am sugerat noi în cursul întâlnirilor pe care le-am avut și pot spune că sunt uh, foarte mulțumită de această cooperare. Cred că raportul, la ora actuală, reflectă o abordare echilibrată în ceea ce privește protejarea atât a intereselor uh, statelor membre, cât și protejarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Sunt sigură că dacă va fi nevoie de explicarea, reformularea anumitor amendamente, vom uh, colabora și uh, aceste schimbări vor fi rezultatul unui efort comun. S-ar putea să apară surprize în acest raport. Vrem să facem un efort uh, pentru a ajunge la un text constructiv și util pentru toată lumea. Aș vrea să spun că susțin ceea ce a spus colega noastră, uh, doamna Boscurt, în ceea ce privește articolul 30. Cred că trebuie să continuăm să discutăm despre acest articol, însă în afară de acest articol considerăm că raportul este foarte bun. Mulțumesc. Doamna Head. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea și eu să-i mulțumesc domnului Papa Nicolau, raportorului, pentru uh, munca foarte bună pe care a făcut-o. Din păcate, nu am avut timp să parcurg toate amendamentele și poate că pun o întrebare uh, idiotă, însă aș vrea să întreb dacă am înțeles bine, dacă va crește durata în zile de la dacă se crește durata de ședere sau am înțeles eu greșit. Vă mulțumesc. Intervenție fără microfon. Ok, eu tar det igen på svenska. Eh. Reîncep în suedeză. Poate că am înțeles greșit, dar mă întreb dacă se crește numărul de zile în care cetățenii pot uh, să uh, stea pe teritoriul Uniunii Europene. Se trece de la 3 luni la 30 de zile. Uh, nu este vorba despre o creștere a numărului de zile. Se poartă discuții în statele membre pentru a schimba modul în care se calculează aceste 90 de zile. De exemplu, în Grecia este vorba de șase luni pentru un an. Pot să vă trimit uh, documentele de la grupul de lucru al statelor membre și veți vedea că practicile diferă între diferitele state membre. Consiliul și Comisia încearcă să ajungă la un mod comun de calcul uh, un mod de calcul mai simplu și care poate fi aplicat eficient. Noi spunem că nu putem să ne uităm la ultimele 120 de zile și perioada totală însă rămâne aceeași. Thank you for all. Uh, And sorry for not replying immediately. Mulțumesc. Doriți să adăugați observații la dezbatere? Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc colegilor pentru uh, cuvintele frumoase, mulțumesc Consiliului și Comisiei. Avem un termen pentru depunerea amendamentelor și cred că vom continua să lucrăm constructiv, să încercăm să finalizăm uh, raportul și să ajungem la un acord cu Consiliul în primă lectură. Vă mulțumesc încă o dată și vă stau la dispoziție dacă mai aveți nevoie de ceva. Mulțumesc, domnule Papa Nicolau. Termenul pentru depunerea amendamentelor 8 februarie la prânz. Vom examina amendamentele la reuniunea LIBE din 27-28 februarie. Mulțumesc foarte mult și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 22. Vom avea un schimb de opinii cu privire la propunerea de modificare a regulamentului pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circunstanțe excepționale. Este o chestiune sensibilă din punct de vedere politic și doamna raportor Weber va discuta principalele elemente ale propunerii Comisiei înainte de a-și prezenta proiectul de raport. Aș vrea să îi dau cuvântul mai întâi raportoarei și apoi, dacă dorește să intervină Comisia, îi dau cuvântul Comisiei, după care deschidem dezbaterea. Doamna Weber. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Este primul schimb de opinii asupra acestui dosar, deși am discutat mai multe aspecte legate de uh, problematica Schengen în general, în Comisia Libe și în plenară. Pentru că cred că este firesc să amintim uh, tuturor cum a început uh, lucrul la această propunere a Comisiei. Cred că ne, întâlni, ne amintim cu toții că s-a întâmplat ceva anul trecut. Nu vreau să fac o evaluare a situației din punct de vedere politic sau juridic. În orice caz, la un moment dat, Franța a hotărât să reintroducă controlul la granița cu Italia. După ce mai multe persoane venite din uh, Tunisia au ajuns în Italia și Italia a hotărât să acorde acestor persoane autorizația de a merge peste tot în zona Schengen. S-a purtat o dezbatere destul de aprinsă în Parlament și cred că și în Consiliu discuțiile au fost destul de uh, aprinse. Comisiei i s-a cerut atât uh, de către Consiliu cât și de către Parlament să vină cu o propunere, însă bineînțeles că propunerea noastră a fost diferită, cererea noastră a fost diferită. Parlamentul își dorește foarte mult să păstreze și să îmbunătățească ce poate fi uh, îmbunătățit în ceea ce privește dosarul Schengen. Libera circulație a zon, în zona Schengen. Parlamentul și-a dorit să mențină această liberă circulație și chiar să o îmbunătățească și a cerut Comisiei să vină cu o propunere în acest sens. Consiliul are o viziune destul de diferită asupra subiectului. În orice caz, Comisia a venit cu o propunere foarte îndrăzneață, o propunere foarte îndrăzneață și novatoare, îndrăznesc să spun, care îmi place personal, însă care, trebuie să recunosc, a dat naștere la reacții destul de dure în Consiliu, reacții foarte dure, chiar pot spune, a dat naștere la o opoziție puternică în Consiliu, propunere care a stârnit de asemenea rezerve în Parlament pentru că s-a pus sub semnul întrebării utilizarea comitologiei. Comisia a dorit ca atunci când intervin evenimente previzibile, care pot afecta securitatea națională sau ordinea publică sau politica publică într-o țară, statele membre să notifice Comisia, după care decizia de a reinstaura controlul la graniță să fie luată de Comisie prin procedura de comitologie. Aceasta în cazul în care au loc evenimente previzibile. În alte situații de urgență, propunerea Comisiei spune că statele membre pot să reinstituie controle pentru nu mai mult de 5 zile, după care chestiunea ajunge din nou la Comisie. După cum spuneam, statele membre și-au exprimat o poziție destul de puternică. În general, au spus că un stat membru statul membru este cel mai în măsură să evalueze în ce măsură este afectată uh, securitatea națională sau ordinea publică. Însă, după cum uh, spuneam, există colegi care spun că procedura de comitologie nu este procedura adecvată în acest caz. De când am fost numită raportoare pe acest dosar, am avut o serie de discuții cu mai multe state membre, cu președinția, președinția poloneză și acum, bineînțeles, cu președinția daneză. Ne-am întâlnit de mai multe ori. Sigur că am avut multe discuții și cu Comisia și la un moment dat ne-am întâlnit cu raportorii din umbră pentru a-i informa în privința situației. În ce etapă ne aflăm acum? Rezerva sau opoziția din Consiliu este încă puternică. Există două state membre care au uh, menționat clar, Norvegia și Elveția, aceste țări au uh, afirmat că nicio decizie luată prin comitologie nu poate să aibă forță obligatorie pentru ele, pentru că nu sunt uh, state membre ale Uniunii. Am încercat să găsesc un mecanism care să mulțumească statele membre și, în același timp, să permită salvarea ideii de metodă comunitară atunci când vine vorba de reinstituirea controlelor la graniță. Și ideea mea este că în acele situații previzibile, statele membre trebuie să notifice Comisia și să notifice și statul vecin care ar fi afectat și atunci când decizia uh, este luată de statul membru, Comisia este prezentă la discuții, precum și celălalt stat membru care este afectat. Nici Comisia, nici statul membru vecin nu ar avea un drept de veto. Deci, de asta spun că, în continuare, statul membru care vrea să reinstituie, reinstituie controlul la graniță ia decizia, însă prin această procedură uh, metoda comunitară este mai prezentă și în felul acesta dăm posibilitatea comisiei să aducă argumente dacă e nevoie și se poate uh, împotrivi uh, statului membru respectiv la Curtea Europeană de Justiție. Sigur că pentru asta Comisia Europeană trebuie să publice liniile orientative pe care le așteptăm, linii orientative în legătură cu ce anume poate constitui o amenințare la adresa securității naționale și la adresa uh, politicii publice. Am discutat despre acest lucru cu unele state membre și există o oarecare deschidere în privința acceptării acestei proceduri, însă vom vedea cum va evolua situația. În cazul situațiilor de urgență, Ideea era să extindem perioada de 5 zile în care un stat membru poate decide singur la 10 zile, după care se repetă procedura. Un alt, un alt aspect care mi se pare foarte important și care este important și din perspectiva raportorilor din umbră este că atunci când problema este o problemă de imigrație, să nu se poată face acest lucru. Să există o referire în care să spunem că imigrația în sine nu poate fi considerată o amenințare la adresa securității naționale sau a politicii publice. Pentru că nu imigrația este problema, pot exista alte situații, comportamentul anumitor persoane, însă nu imigrația în sine. Franța a spus întotdeauna că decizia sa nu s-a datorat imigrației, s-a datorat anumitor activități care au avut loc în același timp. Sigur că mai există un element foarte important, foarte important pentru Parlament, bineînțeles, este temeiul juridic. Și se pare că Consiliul și Parlamentul nu au aceeași viziune în uh, această privință. Comisia a venit cu ideea perfect justificată ca temeiul juridic să fie articolul 77. Consiliul și Parlamentul susțin acest lucru, însă pentru Consiliu articolul 70 este temeiul juridic. Deci uh, Probabil că ne așteaptă vremuri grele în continuare. Și sigur că va avea loc o coordonare cât se poate de normal între mine și domnul Coelho, care este raportorul uh, cu privire la evaluare, pentru că în ceea ce privește temeiul juridic există aceeași problemă. Trebuie să spun că decizia Consiliului a fost uh, percepută ca fiind destul de agresivă, deși ne așteptam la asta. Întotdeauna am crezut că lucrăm împreună pentru a adopta legislație și ideea nu este să fim dezbinați. Nu avem interese diferite guvernele reprezentate în Consiliu îi reprezintă pe aceiași cetățeni europeni pe care îi reprezentăm și noi. Și de aceea mi-e foarte greu să înțeleg în această perioadă de criză cum poate să apară o asemenea dezbinare între instituțiile Uniunii Europene. Chiar cred că transmitem un semnal, un semnal foarte negativ cetățenilor uh, noștri și nu doar lor. Eu una sunt uh, jenată când uh, văd că republicanii îl critică pe Obama și în Statele Unite se spune vom ajunge ca și europenii. Nu cred că este ceea ce și-au dorit uh, membrii fondatori ai Uniunii Europene. Mulțumesc, Renate. Mă adresez Comisiei dacă dorește să intervină. Mulțumesc foarte mult, bună dimineața tuturor. Cred că încă mai pot să vă urez un an nou fericit. Dați-mi voi să fac câteva comentarii. Am avut plăcerea de a lua parte la această comisie toamna trecută pentru a prezenta pachetul pe care îl introduceam. Înainte de toate, aș dori să subliniez că privim acest pachet ca fiind unul cu un obiectiv comun, acela de a îmbunătăți funcționarea și guvernanța Schengen. Nu trebuie să așteptăm până ca problemele să apară. Cred că putem găsi deja căi pentru a ne asigura de buna funcționare a sistemului. Aș dori să reamintesc o serie de elemente ale pachetului. În primul rând, această propunere vis-a-vis -vis de uh, codul de frontiere Schengen e apoi propunerea de evaluare a mecanismului Schengen pentru care este raportor domnul Coelho și un al treilea element pe care îl privim ca fiind important propunerea pe care Comisia, Parlamentului și Consiliul în uh, mod regulat, de două ori pe an, ar trebui să organizeze o discuție, o dezbatere vis-a-vis -vis de funcționarea uh, Schengen, acestui spațiu fără frontiere interne. Și această dezbatere ar fi organizată pe baza unui um, studiu de ansamblu realizat de Consiliu. Cred că am fost de acord cu Consiliul că prima această dezbatere va avea loc în iunie și Comisia își va prezenta primul studiu de ansamblu referitor la funcționarea spațiului Schengen în luna mai. Dați-mi voie să revin la o serie de chestiuni ridicate de raportori. În primul rând, cu toate că se poartă o discuție între instituții referitor la temeiul juridic corespunzător pentru mecanismul de valoare Schengen și propunerea pentru acesta de care se ocupă domnul Coelio, nu știu, nu sunt la curent că există un dezacord din punct de vedere juridic referitor la acest cod al frontierelor. Serviciul juridic al Consiliului a făcut un comentariu vis-a-vis -vis la uh, justeția articolului 26. Această discuție a continuat în grupul de lucru săptămâna trecută, însă temeiul juridic pentru această propunere în sine uh, nu aceasta este chestiunea, există o serie de alte subiecte despre care trebuie să discute instituțiile. Dați-mi voi să subliniez că Comisia nu a afirmat niciodată că statele membre nu trebuie să fie cele care decid dacă este o amenințare pentru politica publică sau securitatea națională. Într-adevăr, uh, e adecvat ca un stat membru să analizeze dacă există o astfel de amenințare. Comisia nu intenționează să propună linii directoare referitoare la ce anume presupune o amenințare la ordinea publică sau securitatea națională. Considerăm însă că decizia de a închide frontierele interne pe urma unei amenințări survenite la securitatea națională sau ordinea publică are, bineînțeles, un impact asupra statelor aflate în vecinătate. Iată de ce propunerea noastră urmărește să i pretină statului membru să demonstreze că închiderea frontierelor interne este un răspuns necesar și proporțional în fața acestei amenințări. Am introdus în sistem o dimensiune europeană în ceea ce privește deciziile luate pentru a închide frontierele interne. După cum a subliniat uh, cu justețe doamna Weber, acest lucru a generat reacții puternice în Consiliu, reacții care se bazează nu neapărat pe o bună înțelegere a motivațiilor din spatele acestor propuneri. Cred că, după cum a subliniat raportorul, trebuie să analizăm care sunt posibilitățile pentru a ne asigura că există o dimensiune europeană în funcționarea și luarea acestor decizii, că există un mecanism de verificare în ceea ce privește funcționarea acestor decizii. Nu e vorba uh, de faptul că Comisia sau Consiliul uh, pot evalua cel mai bine care este situata, situația unui stat membru. Recunoaștem această situație, dar cred că ar trebui să facem acum um, să recunoaștem această dimensiune europeană și impactul asupra um, liberei circulații în spațiul european s-a ridicat și situația Norvegiei și a Elveției, acestea ar fi, bineînțeles, implicate în discuțiile care modelează orice decizie, însă procedura informală de luare a deciziei și procedura de comitologie, da, aici ele nu au vot, nu au un vot. Considerăm însă că joacă un rol important și că trebuie să ne asigurăm că toate țările care joacă un rol important în spațiul Schengen pot lua parte la procesul de luare a deciziilor și sunt încrezătoare că în procesul de discuții cu Consiliu și Parlament chestiunea specifică acestor două țări poate fi abordată. Cred că acum trebuie să ne concentrăm asupra unei abordări comune, asupra obiectivelor pe care le urmărim uh, și îmbunătățirea acestui aspect a codului de frontieră Schengen și cred că este important să privim acest lucru ca partea unui pachet general Schengen. După cum vă spuneam, celelalte uh, aspecte o reprezintă propunerea uh, Um, asupra căreia domnul Coli este raportor, și îndrumarea politică, care trebuie să vină din partea Consiliului, dar sper că și Parlamentul va profita de această ocazie pe baza raportului pe care vom prezenta în mai. Vă mulțumesc! Mulțumim! Am să deschid acum discuția. Domnul Enciu, ca raportor din umbră. Um, mulțumesc, doamnă președintă. Uh, apreciez munca colegei noastre, doamna Weber, care ca și totdeauna analizează la amănunt uh, orice situație și cred că va reuși să facă un foarte bun uh, raport. Este evident că ne aflăm acum într-un impas, ceea ce se poate vedea foarte ușor, și mai ales datorită faptului că statele membre resping uh, o negociere pe baza actualei propunere a Comisiei. Este cel puțin curios acest lucru pentru că tocmai ei, statele membre și Consiliul European au uh, dorit și au cerut un astfel de mecanism comunitar și acum uh, se poate, parcă ar fi străine statele membre de această propunere. Eu cred că în această situație avem două priorități. Prima este aceea ca negocierile să fie deblocate în cadrul Consiliului și aici mă bazez pe capacitatea președinției daneze, pe care uh, o consider extraordinară de a debloca, având o atitudine constructivă și deschisă. Și cred că refuzul uh, de a discuta nu avantajează nici Consiliul și nici Parlamentul și nici mai ales cetățenii europeni, pentru că noi nu trebuie să uităm totul, to- orice activitate a noastră trebuie să plece de la faptul că premiza, de la premiza nenegociabilă, potrivit căreia libertatea de mișcare a cetățenilor uh, uh, europeni trebuie să fie o regulă, iar recursul la controle la frontierele interne nu poate fi decât o măsură excepțională în niște cazuri excepționale. Nu există, știu eu, niciun fel de, de cauză ca să se reintroducă control la frontiere decât atunci când uh, s-au produs ceva, cum am spus, extraordinar. Al doilea element de bază ține de faptul că mecanismul acesta ar trebui să fie unul comunitar, în sensul că decizia privind uh, instituirea controlelor uh, la frontiere interne nu ar trebui să facă în mod individual de către fiecare stat membru, ci la nivelul Uniunii Europene. Modalitatea concretă de realizare a acestui lucru rămâne un subiect de negociere Ținând cont ă, de faptul că Consiliul se opune la decizia ca ea să fie luată exclusiv de către Comisie această decizie, prin ă, comitologie. De aceea, în mod clar, comitologia poate nu este cea mai bună soluție nici din punctul meu de vedere, ci ar trebui găsită o metodă mai transparentă care să implice întreaga ă, Uniune Europeană, Parlamentul, poate și Consiliul. Nu în ultimul rând, un element fundamental este faptul ca Parlamentul să rămână uh, în totalitate asociat acestui proces de codecizie, atât în ceea ce privește mecanismul de instituire a controlului la frontiere interne, cât și în cadrul, mai ales în cadrul mecanismului de evaluare Schengen. Trebuie să reasă foarte clar acest uh, lucru. Parlamentul nu va tolera în niciun fel încercările Consiliului de a schimba baza juridică de, pe articolul, de la articolul 77 la articolul 70. Este inadmisibil să existe încă la Consiliu o tendință de a izola Parlamentul atâta timp cât uh, tratatul de la Lisabona spune clar ceea ce trebuie să facem. Așa cum am spus, mă bazez pe faptul că președinția daneză va avea capacitatea să accelereze adoptarea pachetului de guvernanță Schengen în Uniunea Europeană, de care noi toți avem nevoie pentru a avea niște, niște uh, regulamente foarte clare. Vă mulțumesc. Mr. Coelho, Vă mulțumesc, domnule Enciu. Domnul Coelio are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, dați-mi voie să-i mulțumesc Renatei Weber pentru prezentarea dumneiei. Sunt pe deplin de acord cu spusele dânsei și felul în care a prezentat cele ce avea de spus. să ne reamintim obiectivele importante pentru noi. După cum spunea ieri uh, doamna comisar Malmström, zona Schengen este una din reușitele integrării europene. Vorbim de liberă circulație și liberă circulație în siguranță. Zona Schengen nu este încă completă. Avem nevoie de o a doua generație a, a SIS, un SIS 2, și avem de asemenea nevoie de o nouă evaluare pentru a face față problemei și anume cu ce, ne, ce vom face atunci când vor apărea probleme. Avem nevoie de un mecanism pentru a identifica erorile și greșelile în punerea în aplicare a regulilor Schengen. Avem nevoie însă de un mecanism european. Vrem un mecanism comunitar. Nu mai dorim uh, recurgerea la un instrument interguvernamental. Putem accepta reintroducerea controalelor la frontieră ca o soluție de ultimă instanță. Acest lucru ar trebui să se aplice întregului spațiu Schengen dacă survin probleme care nu se pot rezolva într-un interval scurt de timp. Care este problema actuală? După cum uh, spunea pe bună dreptate doamna Weber, Statele membre la ora actuală nu au o viziune coerentă. În același timp, uh, în discuția cu uh, fosta președinție și Parlament, statele membre din Consiliu încercau să pună deoparte Parlamentul. La ora actuală se poartă discuții în cadrul Consiliului pentru a modifica temeiul juridic de la 77 la 70 pentru a marginaliza și mai mult Parlamentul. Sunt uh, dezamăgit să subliniez faptul că Danemarca este una din țările care au preferat articolul 70 în fața articolului 77. Prin urmare, președinția actuală este una din țările din Consiliu care preferă articolul care marginalizează uh, rolul Parlamentului în cadrul uh, eforturilor pentru Schengen. Și, după cum spunea Serviciul Juridic al Parlamentului, pe bună dreptate, dacă articolul 70 nu reprezintă doar o cale pentru a marginaliza Parlamentul, ci și o cale pentru a diminua um, ambițiile, deoarece numeroase propuneri și sugestii ale Comisiei nu pot fi acceptate uh, din punct de vedere juridic uh, în baza articolului 70. Nu suntem dispuși să continuăm cu o propunere mai puțin ambițioasă. Dorim să consolidăm uh, securitatea și libera circulație în uh, spațiul Schengen. Există o serie de semnale de avertizare din partea Parlamentului. În primul rând, mecanismul european. Dorim un mecanism comunitar. În al doilea rând, procedura de codecizie cu Parlamentul. În al treilea rând, imigrația nu suntem dispuși să acceptăm uh, imigrația ca o amenințare care presupune introducerea de control la frontieră. Vizite neanunțate, verificarea frontierelor uh, interne prin introducerea acestor controle, am văzut că din motive populiste anumite țări au recurs la această procedură și noi considerăm că mecanismul are dreptul să se deplaseze la fața locului și să vadă dacă există o nerespectare a regulilor Schengen. Și, în ultimul rând, doamnă președinte, nu cred că ar trebui să acceptăm uh, ideea propusă de Consiliu și anume să alegem uh, după bunul plac. De exemplu, în cadrul mecanismului, Renate Weber este raportor. Consiliul este dispus să renunțe la tot cu excepția articolului 26, și anume reintroducerea controlelor la frontieră. Prin urmare, Consiliul la ora actuală este dispus să modifice temeiul juridic de la 77 la 70 pentru a elimina Parlamentul. Nu doresc trecerea la un mecanism european, ci doresc să rămână la mecanismul interguvernamental. Și nu doresc să vorbească despre libera circulație, ci doresc să impună noi condiții pentru a reintroduce controlul la frontieră. Și bineînțeles, nu se află pe aceeași lungime de undă ca Parlamentul. Nu aceasta este calea pentru a consolida spațiul Schengen. Iată de ce sunt extrem de dezamăgit cu aceste evoluții. Nu mai am nicio speranță de pe urma negocierilor cu Consiliul. Cred că Parlamentul European ar trebui să precizeze foarte clar ce credem, ce părere avem despre propunerea Comisiei și cum s-a procedat cu această propunere legislativă. Vă mulțumim. Vă mulțumim, domnule Coliu, doamna Romero Lopez. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt extrem de uimită de uh, felul în care doamna Weber încearcă să rezolve o problemă care uh, reprezintă modificarea unui regulament pe baza unor evenimente care au avut loc pe urma de, unui val de imigrație din Tunisia uh, înspre insula Lampedusa. Și această propunere are o greșeală inerentă. Nici, uh, doamna, nici domnul Sarkozy și nici domnul Monti nu apără propunerile de la vremea respectivă. De altfel, și astăzi, uh, acele persoane uh, s-ar opune unei modificări în acest regulament. Directiva din 2001 pe introducerea temporară a frontierelor nu a fost folosită la vremea respectivă și a fost, bineînțeles, vorba de o situație care nu urmărea decât să satisfacă uh, dorințele alegătorilor. A fost o decizie luată pentru a câștiga popularitate și a dobândi voturi de la alegători. După cum a scos în evidență domnul Coelio, nu există disponibilitatea de a vedea ce tip de analiză ar trebui să aplicăm asupra Schengen și cum am putea crea o abordare comună pentru a reintroduce controlele la frontieră în uh, spațiul Schengen în circunstanțe excepționale. Regulamentul în sine e greșit încă de la uh, punctul de pornire. Cred că propunerea de a modifica acest regulament ar trebui retrasă. Cred că e o greșeală să amestecăm imigrația cu orice tip de îngrijorare legată de terorism sau alte amenințări similare. După părerea mea, abordarea comisiei nu e una fezabilă. Vă puteți închipui o serie de evenimente sporadice care ar putea avea loc, bineînțeles, și uh, activități de natură teroristică care ar putea determina un stat să introducă controle la frontieră, există o serie întreagă de situații care ar putea surveni. Prin urmare, cum puteți modifica un regulament fără o abordare serioasă la adresa acestor evenimente care ar putea surveni? Mi se pare că mm, comisia s-a simțit pur și simplu sub uh, presiune în fața acestor evenimente și a simțit nevoia să facă o propunere de amendamente. Nu cred că ar trebui să continuăm pe acest făgaș. Nu cred că e momentul potrivit pentru a vorbi de reevaluarea uh, Uh, sistemului Schengen și uh, de a încerca să creăm o abordare comună pentru a defini circunstanțe excepționale. Nu e momentul potrivit. Acest tip de modificare nu este oportună acum. Cred că cea mai bună abordare ar fi pur și simplu să retragem aceste amendamente înaintate, să analizăm SIS, uh, și să încercăm să înțelegem că în circumstanțe, excepții, circumstanțe excepționale am putea într-adevăr demara un acord, un dialog cu statele membre pentru a introduce un control la frontiere. Cred că e pur și simplu o abordare greșită, distorsionată, care nu ne va duce nicăieri. În calitate de membri ai Parlamentului European, trebuie să transmitem un mesaj foarte clar. Nu cred că problema e cu articolele 70 sau 77. Cred că e o problemă uh, ce ține de faptul că Schengen e una din cele mai mari reușite ale proiectului european. Și nu cred că ne putem permite o situație în care uh, doar din cauza influenței uh, cetățenilor din Tunisia, o situație sporadică, am face modificări care ar um, avea apoi consecințe nedorite împărtășesc preocupările domnului Enciu, o laud pe doamna Weber pentru efortul depus, însă nu cred că aceasta este abordarea pe care ar trebui să o luăm. Altfel, nu am face decât să deschidem o cutie a Pandorei. Vă mulțumesc, doamna Romero Lopez. Doamna? Thank you very much. I agree with... Doamna Keller. Mulțumesc. Sunt de acord cu multe din cele spuse uh, înainte. Pentru mine, de fapt pentru Verzi, grupul pe care îl reprezint, e logic să avem o metodă comunitară aici. Schengen e o zonă comună, statele membre au fost de acord prin aderarea la Schengen să renunțe la o părticică din suveranitate. Acum Comisia solicită ca acest lucru să fie transpus în realitate. Mi se pare un pas logic și corect. Uh, motiv pentru care eu sprijin acest demers. După cum au spus-o însă și ceilalți, orice reintroducere a controlului la frontieră trebuie să fie uh, un, o reintroducere a unui control minim, nu să fie o metodă de a contracara migrația sau de a aborda astfel uh, disputele de state membre sau de a câștiga voturi în campania electorală. Sunt împotriva accentului care se pune în propunerea comisiei când se pe faptul că migranții pot să fie o amenințare. La mai devreme sau mai târziu, noi toți suntem migranți. Nu suntem o amenințare doar pentru că circulăm între frontiere. Mi se pare inacceptabil ca migranții să fie numiți astfel ca o amenințare în, în, comunica, în această comunicare. Oamenii sunt oameni, nu migranți sau altceva. Așa că e inacceptabil. Și e inacceptabil să reintroducem controlul intern în, în Uniunea Europeană doar pentru că există migranți care circulă. Există membri în zona Schengen care nu au frontierele suficient de uh, bine securizate și se sugerează ca acestea să fie excluse. E inacceptabil chiar și asta. Trebuie să facă evaluări. Noi, cei de la Parlament, trebuie să uh, asigurăm că viziunea noastră, celor de la Parlament, asupra oamenilor nu e distorsionată. Sprijinim foarte mult metoda comunitară, ne opunem clar noțiunii că migranții pun o amenințare și mm, susținem că Parlamentul trebuie să aibă un rol vital aici, precum și în orice altă chestiune ce ține de Schengen. Mulțumim, doamnă Keller. Doamna Zippel. Zippel are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Tuturor ne e foarte clar că această discuție e profund îngrijorătoare. Nici nu-mi găsesc cuvintele ca să o descriu. De ce purtăm această dezbatere? Statele membre se plâng că ele singure, ă, state membre spun, mă, mă scuzați, că ele pot să trateze problemele ce țin de frontiere singure, dar până la urmă problemele din statele membre fac să avem această dezbatere. Nu mă refer doar la evenimentele din Franța, nu mă refer doar la dezbaterea uh, din uh, Danemarca cu privire la reinstaurarea frontierelor și nu mă refer doar la Olanda, care deja a început să reintroducă controlul la frontieră prin fotografierea autoturismelor ce intră pe teritoriul Olandei. Nimeni nu știe ce se întâmplă cu aceste imagini și Olanda nu are nicio poziție. Sunt și alte state membre care sunt răspunzătoare de această dezbatere, fiindcă par a nu fi în stare să uh, Uh, facă ordine în plan intern și să respecte deciziile pe care și le-au asumat, și anume un spațiu liber pentru cetățeni, o zonă Schengen deschisă. Dacă statele membre nu sunt în măsură să respecte propriile reguli, atunci eu cred că trebuie să purtăm această dezbatere pe alte căi. Avem nevoie de metoda comunitară, avem nevoie de controlul exercitat de Comisie și de Parlament. După cum au spus-o mulți colegi, e inacceptabil ce se întâmplă, mai ales în ceea ce privește dezbaterea uh, purtată și cu terțele state. Avem o, uh, un tratament aplicat aleatoriu migranților pe care îi percepem uh, ca pe o amenințare. E dramatic ce se întâmplă, dar, dată fiind această dezbatere, am nădejdea că împreună cu toate grupurile politice din Parlament și cu Comisia vom putea trata acest subiect, eliminând, sigur, uh, acea amenințare uh, pusă de migranți, întărind zona Schengen și nu aplicând o tehnică fragmentară în ceea ce privește frontierele din Europa. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Sipel. Domnul Busutil. Thank you, madam. Mulțumesc. Când mă întreb de ce poziția Parlamentului și Consiliului sunt diametral opuse, ajung la o singură concluzie. E vorba de viziunea fiecărei instituții. Noi avem următoarea viziune, noi, următoarea convingere. Mentalitatea noastră e cea a integrării, mentalitatea Consiliului e cea a unei Europe cu frontiere. Și tocmai de aceea ne aflăm acum într-un impas. E foarte clar că dacă diferențele sunt la nivel de mentalitate, vom ajunge să ne îndreptăm în direcții diametral opuse. Aceasta e o mare problemă, nu doar din cauza că suntem în dezacord unii cu ceilalți, ci și din cauza că mie mi se pare, și sper să greșesc, că Consiliul, Consiliul nu doar că nu e de acord cu propunerea Comisiei, ci vrea să facă un pas înapoi, vrea să renunțe deja la ceea ce am realizat prin Schengen, pentru ca statelor membre să le fie pe viitor mai ușor să reinstaureze frontierele naționale când doresc să o facă. Nu putem să acceptăm asta la Parlamentul European, dată fiind mentalitatea noastră. Așa că sper să putem să avem o poziție comună la final, să ajungem la un compromis cu uh, Consiliul și acesta să fie deschis Soluție de compromis. După cum a spus Renate Weber, și Parlamentul e deschis în fața unui compromis. Dar dacă avem mentalități total diferite, atunci e foarte clar că va trebui să depunem un efort substanțial. Carlos Coelho a menționat o serie de condiții și eu aveam câteva linii roșii de enumerat. Eu cred, spre exemplu, că dacă statele membre au uh, îngrijorări naționale în ceea ce privește securitatea publică, atunci foarte bine, putem să discutăm despre acestea și să înțelegem care sunt acele cazuri aparte în care impun uh, o reinstalare a frontierelor și un, situa- care ar fi situațiile unde o asemenea reinstaurare a frontierelor ar fi justificată. Așa că aș putea să concep o asemenea discuție. De cealaltă parte însă, e un lucru pe care chiar nu putem să îl concepem. Există un drept european conferit, cetățenii, conferit cetățenilor prin uh, dreptul comunitar. Acest drept nu ar trebui să fie uh, nerespectat printr-o decizie unilaterală. Dacă permitem asta, atunci întreaga structură a actelor normative și a drepturilor cetățenilor va eșua. Sunt de acord cu colegii care au spus că migrația nu ar trebui niciodată să constituie un motiv uh, de a fi uh, prezentată ca o amenințare a uh, securității. Ba din potrivă, ar trebui să gândim chiar invers. Dacă e să discutăm despre amenințarea securității naționale din cauza fluxurilor migratorii, atunci ideea reintroducerii frontierelor ar încălca principiul solidarității, pentru că am transmite următorul mesaj. Am spune statelor membre care au primit un val uh, mare de migranți că migranții ar trebui să rămână închiși în acea țară și că frontierele ar trebui să rămână și ele închisă, închise. Și e tocmai inversul principiului solidarității. Fac un apel la președinție. Cred că președinția daneză uh, și rolul pe care și-l va asuma în acest dosar um, va fi foarte, vor fi foarte importante. Pentru că Schengen e uh, un subiect foarte important în relație cu uh, Danemarca. Danemarca a ridicat restricțiile recent impuse în zona Schengen, așa că cred că e locul cel mai bun să discutăm acum sub daneză și să ajungem la un acord pe acest dosar. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Busutil. Domnul Croceta. Faptul că Consiliul are o atitudine diametral opusă față de ceea ce credem noi, e destul de neînțeles. Uh, doamna Merkel susținea în presă că trebuie să îmbunătățim, să consolidăm Uniunea Politică Europeană, iar calea de a face acest lucru nu e prin a reinstaura frontierele. Nu pot să accept acest tip de șantaj manifestat de cei care spun că, de fapt, propunerea Comisiei e una bună. Avem două lucruri, ambele îndreptându-se într-o uh, direcție greșită. Iar Parlamentul e și el vizat, fiindcă există multe interfețe. Vrem să reconstruim o Europa unită și privim acest proces ca făcând parte din uh, integrare, din uh, procesul consolidării Uniunii Europene. Ascultăm cum statele membre, prin guvernele lor, se exprimă față de proiectul european. Fără doar și poate, fiecare are propria evaluare politică a propriei situații. Dar noi aici suntem eurodeputați aleși Vrem să construim pe proiectul european pentru cetățenii noștri. E interesant ce se întâmplă acum. Doamna Romero, spre exemplu, a exprimat un lucru fundamental. Haideți să privim lucrurile în context. Ce a generat această propunere în primul rând? Dacă e să analizăm documentul în sine, vedem că e vorba de o limitare e vorba de definirea acelor situații în care ar trebui să fie reinstaurat uh, controlul la frontiere. Statele membre trebuie să uh, poată să impună anumite excepții. De fapt, nimic nu le oprește din uh, calea excepțiilor. Au obligația de a-și proteja frontierele oricând. S-a întâmplat asta, acest lucru se aplică și frontierelor europene. Dar apar probleme în momentul în care încerci să impui reguli sau restricții cetățenilor europeni, dat fiind că frontierele europene au fost abolite în spiritul unificării. Diferite porțe, forțe polițienești au mai multe instrumente prin care pot să controleze fluxurile migratorii, pe lângă controlul la frontiere. Am ascultat intervenția raportoarei, intervenția doamnei Weber, și am văzut că există pe lângă mm, problema migrației și alte lucruri colaterale, că e vorba de trafic de arme, de droguri și așa mai departe. Deci, până la urmă, forțele polițienești pot să intervină în momentul în care e nevoie, în momentul în care astfel de persoane vor să intre pe teritoriul unui stat. Și revin acum la spusele doamnei Romero. Această problemă a rezultat în momentul în care 20.000 de tunisieni au dorit să vină pe teritoriul european. S-a crezut că 20.000 de tunisieni ar putea invada Europa, dar eu cred că până la urmă zi de zi adoptăm rezoluții în ceea ce privește drepturile omului și uh, drepturile tunisienilor. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să își respecte principiile, iar noi acum le spunem tunisienilor că Europa e un exemplu bun și că trebuie să-l urmeze, dar când încep să vină către Europa, noi le întoarcem spatele. Se pare că abordarea europeană e din ce în ce mai eurocentrică, uh, excluzând uh, restul lumii. Trebuie să evoluăm și să nu pierdem din vedere uh, că există riscul fragmentării. Nu vrem să avem o dimensiune africană, nici o dimensiune mediterană, ci să fim deschiși față de cei din afară. Președinta încearcă să întrerupă pe vorbitor. Haideți să nu uh, ne lăsăm uh, duși de val. Sigur că sunt campanii electorale, mereu e campanie electorală pe undeva. De exemplu, în Italia ar putea să existe o circunscripție în care se militează pentru modificarea zonei Schengen dar să nu ne lăsăm uh, duși de val. Există alți trei colegi, insistă președinta, după care raportoarea, după care Consiliul. Așa că v-aș ruga să fiți succinți. Doamna Guillaume. Oui, oui, je vous apprécie, Madame la Présidente. Je... Da, încerc să vorbesc uh, rapid pentru că și alți vorbitori au uh, spus ceea ce voiam să spun. Mulțumim domnule Weber pentru uh, Uh, toate eforturile făcute pe acest dosar. Se pun mai multe probleme aici. Ce trebuie să fie unilateral, ce trebuie să fie comunitar, uh, ce situație previzibilă, ce anume reprezintă situație neprevizibilă. Eu sunt pentru consolidarea laturii uh, comunitare. Sunt destul de dezamăgită de atitudinea anumitor state membre care încearcă să Uh, facă în așa fel încât Parlamentul European să se intereseze de metodă mai rău decât de fond. Pentru că vorbim despre un uh, mecanism. Dacă am înțeles eu bine, atunci când este vorba despre o situație previzibilă, acest mecanism există deja. De ce să adăugăm un alt mecanism dacă există deja un mecanism? Atunci când vorbim despre situație de urgență, despre ce vorbim? Vorbim despre câteva mii de persoane care au deranjat un stat membru? Acest uh, aflux nu constituie o amenințare tangibilă la adresa unui uh, stat membru și o astfel de reacție este caricaturală și contrară valorilor europene. Aș vrea, deci, să um, discutăm despre fapte, să ne punem întrebarea dacă această modificare își are rostul și uh, să nu uh, ne legăm de uh, chestiuni care țin de politica internă. În sfârșit, trebuie să ne interesăm mai mult de evaluarea generală a sistemului Schengen mai degrabă decât de o modificare suplimentară. Doamna Ernst. Vă mulțumesc foarte mult. Am să încerc să fiu și eu foarte succintă. Cred că trebuie să ne asigurăm cu toții că deschiderea granițelor este asociată cu um, o valoare simbolică importantă pe care o transmitem în exterior. Noi, ca Uniune Europeană, are o legătură, bineînțeles, și cu aceste abordări politice o abordare comună pe care noi însă nu o avem când vorbim de foarte multe lucruri despre Uniunea Europeană. Iată de ce pro- spun să procedăm cu prudență. Avem nevoie, nu avem de fapt nevoie de un nou mecanism, trebuie să ne gândim uh, concret asupra acestor situații de urgență, trebuie să vorbim despre aceste circunstanțe excepționale, ce anume justifică realizarea unei modificări. Foarte pe scurt, aș dori să abordez și un al doilea punct. În principiu, ar trebui să ne gândim cum abordăm subiectul migrației. Este un procedeu natural. Migrația are loc de mii de ani. Și felul în care procedăm la ora actuală, ne transformăm tot mai mult în cetatea Europa și nu se poate. Nu poate să fie obiectivul politicii noastre. Iată de ce cred că ar trebui să abordăm, să avem cu, o cu totul altă abordare și uh, în ceea ce privește îndeoseb controlul uh, la frontiere. Brevissimo, grazie signora Presidente. Dobbiamo anche ricordarci. Domnul Iacolino, voi fi extrem de succint, doamnă președinte. Trebuie spus că uh, nu este întâmplător dacă această afacere a survenit la sfârșitul anului 2010, a apărut un diferend între Italia și Franța în urma fluxurilor migratorii din Africa de Nord. Problema aceasta a existat și există în continuare, mai ales dacă Comisia și Consiliul nu a reușit să ajungă la un acord. Ca și mulți colegi, cred că reinstituirea controalelor la granițe în mod inteligent, bazându-ne pe încrederea între statele membre, este un obiectiv concret, bine definit. Sigur că lucrurile trebuie bine gândite. Câteodată ești obligat să suspenzi uh, dispozițiile Schengen. Trebuie să uh, atacăm această problemă și trebuie să insistăm pe lângă președinția da, daneză să facă progrese în acest dosar foarte important pentru europeni. Mă adresez Consiliului. Uh, președinția dorește să ia cuvântul? Mulțumesc foarte mult. Voi fi uh, foarte succint. Președinția daneză va face tot posibilul pentru a facilita negocieri constructive pentru a se ajunge la un acord în ceea ce privește propunerea uh, Schengen. Libera circulație a persoanelor este o realizare fundamentală a Uniunii Europene și sistemul Schengen ar trebui să rămână, de, să rămână echilibrat din acest punct de vedere și să fie consolidat. Sperăm să ajungem la un acord în Consiliu în ceea ce privește propunerea cu privire la uh, codul uh, frontierelor Schengen. Astăzi am ascultat uh, opiniile deputaților din Parlament și vom ține cont de aceste opinii în uh, lucrările noastre la această propunere. Mulțumesc. Doamna Weber are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva observații foarte, foarte scurte. În primul rând, am fost și rămân deschisă pentru a găsi un compromis care să ne ajute să protejăm Schengen. Dacă putem avea o metodă comunitară, asta ar reprezenta un progres, însă vă pot uh, garanta că în niciun caz nu-mi voi asocia numele unui rezultat care uh, slăbește standardele actuale sau un rezultat care uh, le ajută pe statele membre să instituie controlul la granițe. Și mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții. Mulțumesc, doamnă Weber, am avut o discuție interesantă. Următorul punct de pe ordinea de zi sunt voturile. Votăm trei rapoarte printre care condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe. Acesta este un vot destul de lung. Vă rog să pregătiți cartelele de vot pentru a putea vota rapid. And uh, let's uh, start the vote. Haideți să începem votul. First, uh, on the first vote will be on the agreement between the EU and Primul vot privește acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind aplicarea anumitor dispoziții ale Convenției referitoare la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale UE și ale protocolului din 2001 la aceasta. Dacă raportorul nu dorește să ia cuvântul, trecem imediat la vot. Nu s-a depus niciun amendament. Votăm proiectul de recomandare. Cine este pentru? It's one vote. Okay, then we have to vote electronically. Trebuie să procedăm la un vot electronic, după cum spune secretariatul. Deschid votul. The vote is open. S-a deschis votul. Doamna Angelili. Nu am uh, cartela de vot. Vă voi adăuga numele, doamna Angelili. Doamna Luna Cec. Nici eu. Bine. Am notat. Avem uh, o colegă care nu are cartela de vot. Doamnă Lunacek, veți avea nevoie de cartelă, poate că îi puteți cere asistentei să vă aducă. Închidem votul. Deci adăugăm un vot pentru. 44, 45 de fapt pentru, nu sunt abțineri și nu sunt voturi împotrivă. Felicitări, domnule Moraes. Da, Next item is the question... Următorul punct, întrebarea cu solicitare de răspuns oral privind Carta Verde referitoare la dreptul la reîntregirea familiei pentru resortisanții țărilor terțe care trăiesc în Uniunea Europeană. Votăm electronic. S-a deschis votul please vote. The vote is Vă rog să votați. S-a închis votul. Patruzeci cinci pentru, nu sunt voturi împotriva, nu sunt uh, abțineri. Felicitări, se adoptă. <laughs> The third issue to be voted today.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 la raportul, proiectul de raport cu privire la condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe. Raportorul este domnul Iacolino. Haideți să trecem la vot. Mai întâi, amendamentul 87. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, se adoptă, pardon, spune doamna președinte. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, abțineri, cred că s-a respins. Doriți să verificăm? Verificăm votul la amendamentul 91. S-a deschis votul. What's no. the problem? Sorry. Okay, I open the... Deschid încă o dată votul. Closed. S-a închis votul. șaisprezece pentru, 33 împotrivă, se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93 nu se votează. Ocupare 22 se adoptă fără vot. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la ocupare 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, verificăm, ocupare 24, s-a deschis votul. Închid votul. 22 de voturi pentru, 28 împotrivă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la ocupare 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 102 pentru. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Odată cu adoptarea acestui compromis, uh, mai multe amendamente devin caduce. Trecem la amendamentul 199 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ocupare 31 pentru, împotrivă. Vă rog să ridicați clar mâna pentru că nu vă văd. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. e identic cu amendamentul 132, deci nu trebuie să-l votăm pe acesta. Ocupare 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. E identic cu 133 și 134. 135 acum pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă clar. Trecem la amendamentul 139 și ocupare 34 pentru, împotrivă, abțineri se resping. Putem să verificăm. Deschid votul. Am închis votul. 24 de voturi pentru, 27 împotrivă, se respinge. Voiam să vă anunț că am cartela de vot. 140 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Vă rog să ridicați mâna. Deschid votul. Închid votul. Treizeci cinci pentru, 15 împotrivă. Vă rog să ridicați mână. Se adoptă. Amendamentul 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doamna Angelini vrea să ia cuvântul. A, e în legătură cu consola de votare. Puteți utiliza altă consolă. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 152 cade. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 153 cade. Trecem la compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la ocupare, amendamentul 35 pentru, împotrivă, Trebuie să verific. Îmi pare rău. Deschid votul. Votați, vă rog. Amendamentul 35, depus de Comisia pentru Ocupare. Votăm electronic. Închid votul. Optsprezece pentru, 32 împotrivă. S-a respins. Amendamentul 163. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 164. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 165 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă. Încă o dată, pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 167 pentru, împotrivă, Cred că trebuie să verificăm. Vot electronic, deschid votul. One, yes, amendment 167. 167. Am închis votul. 29 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 pentru, 24 împotrivă. Se adoptă. Compromisul 10 pentru amendamentul 170, mai întâi pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Dar verificăm încă o dată votul amendamentul 170. S-a deschis votul. Închid votul. 25 de voturi pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Ok, 26 in favor. Bine, 26 pentru. Trecem la compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 177 pentru, împotrivă, Abțineri? E foarte greu de spus. Aș vrea să verific, deci, deschid votul la amendamentul 177, închid votul, 27 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Apoi avem patru amendamente identice, ocupare 36, 178, 179 și 180. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. O 182 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem la 185 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 192 pentru, împotrivă, abțineri, s-a respins. Amendamentul 193 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deschidem votul. S-a închis votul. 25 pentru, 24 împotrivă. Deci s-a adoptat. O pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 196 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 197 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 198 și 200 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 199 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 201 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 202 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem la compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum amendamentul 206 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 207 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 208 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 209 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 210 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 211 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, cred că s-a adoptat. 215 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 216 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. Deschid votul la 216. Vă rog să votați. Închid votul. 22 pentru, 28 împotrivă. Se respinge. Amendment 217. Uh, we have to vote on the second part. Trebuie să votăm vis-a-vis -vis de prima parte a pentru, împotrivă, Cred că e adoptat. 218 pentru. Împotriva. A, adoptat. 219 pentru. Împotrivă. Abține respins. Amendamentul 18 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm. Deschid votul. Votul este închis. Da, era amendamentul 18. 24 pentru, 23 împotriva, adoptat. 220 pentru, împotriva, abțineri. Cred că situația se va repeta, dați-mi voie să verific. 220, deschid votul. Votul este închis. 29 pentru, 22 împotrivă. Adoptat. Amendamentul 19. Împotrivă. Adoptat. 20 pentru. Împotrivă. Abținere. Adoptat. Amendamentul 223 pentru. împotriva Abținerii. Respins. Trecem la amendamentul 221 pentru împotriva respins. 225 pentru împotriva abțineri respins. 224 pentru împotriva. Trebuie să verificăm. Deschid votul pentru 224. Douăzeci șase pentru, 25 împotriva este adoptat. Pentru împotriva adoptat. 226 pentru, împotriva abțineri. Trebuie să verificăm. Prin urmare, 226, votul este deschis. Votul este închis. Douăzeci pentru, 27 împotriva, respins. 22 pentru, împotrivă. Cred că e adoptat. Haideți să verificăm amendamentul 22. Adoptat. Amendamentul 14 pentru, împotrivă. E vorba de amendamentul de compromis 14 adoptat. 200, 20, amendamentul 23 pentru împotriva adoptat, 230 pentru împotriva abțineri. Trebuie să verificăm amendamentul 230. Vă rog să votați. Votul este deschis. Votul este închis. Vă rog, dragi colegi, să votați. Votul este închis. 27 pentru, 21 împotrivă, adoptat prin urmare. Trecem la amendamentul 231 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 232 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 233 pentru, împotrivă, adoptat adoptat. Nu trebuie să votăm asupra amendamentului uh, de ocupare 37, amendamentul 234 pentru, împotrivă, adoptat. 235 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la amendamentul de compromis 16 pentru împotriva abțineri adoptat. Trecem apoi la 247 pentru împotriva a respins. Amendamentul de compromis 17 pe părți, prima parte pentru împotriva abțineri adoptat. A doua parte pentru împotriva abțineri, adoptat. Și acum trecem, sărim peste câteva pagini și trecem la amendamentul 280. Mă puteți urmări? Prin urmare, amendamentul 280 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Următorul este caduc. Și trecem la referiri. 29 pentru împotriva respins. Angajare 1 și 30 pentru împotriva respins. 2 și 31 pentru împotriva re, respins, ocupare 3 și amendamentul 32 pentru împotriva abțineri respins. Ocupare 4 și amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri respins. Ocupare 5 pentru, împotrivă, abțineri respins. Ocupare 6 pentru, împotrivă, abțineri respins. 34 pentru, împotrivă, Respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e adoptat, dar trebuie să verificăm. Vă rog să votați la referitor la amendamentul 35. Votul este închis. 27 pentru, 24 împotrivă. E adoptat, prin urmare. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abține respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 e caduc, 40 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Ocupare 7 și amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 42 Respins. 43 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm. Deschid votul pentru amendamentul 43. Votul este închis. 43 e votul. 27 pentru, 23 împotriva, adoptat prin urmare. 44 și 45 pentru, împotrivă, abțineri respins, 46 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, ocupare 8 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Trecem la amendamentul 1 pentru, împotrivă, Trebuie să verificăm. Deschid votul pentru amendamentul 1. Votul este închis. 26 pentru, 23 împotrivă, prin urmare este adoptat. Ocupare 9 și amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 50 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat ocupare 10 pentru, împotrivă abțineri adoptat, 51 pentru, împotrivă abțineri respins, amendamentul 52 pentru, împotrivă abțineri respins, ocupare 11 pentru, împotrivă abțineri adoptat, nu votăm uh, ocuparea 12, ci 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Ocupare 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și apoi trecem la amendamentul 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la ocupare 50, 15 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 60 pentru. Șaizeci pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 3 pentru. Acesta este cadou din cauza adoptării amendamentului 60. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este adoptat. 62 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Amendamentul 66 Trebuie să trecem la 64. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Și acum trecem la 66 pentru, împotriva, abțineri, respins. 67 pentru, împotriva, abțineri, respins. Trebuie să verificăm. Votul este deschis. Amendamentul 67. Prin urmare votăm. Votul este închis. 26 pentru, 25 împotrivă. Este adoptat, prin urmare. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, Votul este respins. Amendamentul este respins. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. S-a produs o greșeală. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 72 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendul 73 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 75 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 76 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 77 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 78 pentru, împotrivă. Cred că este adoptat. 79 pentru, împotrivă, abține respins. Nu votăm ocupare 16, amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Votăm uh, asupra amendamentului 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82 pentru, Împotrivă. abțineri, adoptat. Ocupare 21 pentru, ocup, împotrivă, respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trebuie să verificăm. Amendamentul 83, votul este deschis. Votul este închis. 38 pentru, 10 împotrivă. Se pare că nu ați ridicat mâna cum trebuia. 84 pentru, împotrivă. Abțineri. Adoptat. 85 pentru, împotrivă, abțineri respins. Ocupare 20 pentru, împotrivă, abțineri respins. Ocupare 19 și 86 pentru, împotrivă, abțineri respins. Și acum uh, votăm asupra textului așa cum a fost amendat. Vom vota electronic. Votul este deschis. Vă rog să votați.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 Se pare că am terminat mai repede decât uh, trebuia. Tocmai mi s-a comunicat că directorul Frontex nu a sosit încă, prin urmare nu putem continua așa cum uh, este prevăzut în ordinea de zi. Trebuie să ne reluăm așadar activitatea la 11.30 prin urmare, vă rămâne un pic de timp la dispoziție pentru a lua o cafea. Dear colleagues, uh, as, uh, as Mr. Lightning... Doamnelor și domnilor, a sosit invitatul nostru cu câteva minute mai uh, devreme decât era programat, așa că putem să ne reluăm lucrările. Cu permisiunea dumneavoastră, continuăm cu punctul 26 de pe ordinea de zi. E vorba despre prezentarea uh, domnului Laitinen, director executiv Frontex. Acesta ne va prezenta programul de lucru al agenției pe care o conduce mm, pentru 2012. Știți că regulamentul Frontex a fost amendat anul trecut. L-am avut drept raportor pe domnul Busutil. L-am invitat astăzi pe domnul director pentru a prezenta în fața comisiei ce se întâmplă în practică uh, Uh, odată ce a fost modificat regulamentul și cum se reflectă aceste modificări în activitatea de zi cu zi din cadrul agenției. Mai întâi are cuvântul domnul director Laitinen, după care deschidem uh, dezbaterea. Bine ați venit, domnule Laitinen, la Parlament. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor! Stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, e mereu o onoare să parvin în fața dumneavoastră pentru a face o prezentare. Voi prezenta programul de lucru pentru 2012, dar uh, profit de această ocazie pentru a vă prezenta și care este situația de la agenția noastră, referindu-mă la noul mandat Frontex conferit prin uh, regulamentul amendat. Voi începe prin uh, prezentarea situației din 2011. Uh, 2011 a fost anul primăverii arabe, un eveniment care a dominat mare parte din uh, ceea ce s-a întâmplat pe plan internațional anul trecut. Iar în ceea ce privește trecerea ilegală a frontierelor către Italia, această trecere a fost de 13 ori mai mare decât în 2010. Asta ca să vă dați seama despre ce discutăm în termen de volum. Celălalt uh, subiect extrem de sensibil e cel legat de frontiera dintre Grecia și Turcia. Dacă analizăm tendința prin comparație, comparație cu 2010 și 2000, uh, prin comparație cu 2011, mă scuzați, vedem că în 2000 11 uh, um, tranzitul a scăzut cu 30%, și, dar cu toate acestea rămâne destul de ridicat. În jurul strâmtorii Gibraltar a existat o creștere cu 69% a tranzitului comparativ cu 2010. Mișcările secundare au fost dezbătute anul trecut. Marile provocări um, au fost în următoarele țări. De exemplu, în România uh, trecerile ilegale au fost de 5 ori mai mari, în Ungaria creșterea a fost de 15%. Asta pentru a vă ilustra imaginea. Comparativ uh, cu 2010, în 2011 constatăm următoarele cifre. Um, în 2011, cifrele trecerilor uh, frontierelor au crescut din uh, anumite din motive bine de înțeles. Aveam 100 uh, 141.000 de treceri în 2011. E vorba de intrări clandestine la punctele de frontieră. Comparativ cu trecerile de 141.000 de uh, uh, la frontiere, doar 300 au fost clandestine. Iar în ceea ce privește refuzul intrărilor, în 2011 albanezii au primit cel mai mare număr de refuzuri. În trecut, ucrainienii au fost uh, cel mai des refuzați. Așadar, avem o creștere de 35% comparativ cu 2010 a trecerilor. A fost interesant să vedem care este paritatea între frontierele maritime și frontierele teritoriale. Este 50-50. La nivelul uh, frontierelor teritoriale, scăderea a fost de 22%, iar în ceea ce privește frontierele maritime, uh, lucrurile au luat amploare din cauza situației uh, din Italia. Poate că vă interesează și numărul facilitatorilor. Acesta a scăzut cu 21% comparativ cu 2010. Acest lucru e explicat în principal de presiunea care a fost manifestată în acest domeniu. Nu am reușit să obținem chiar rezultatul dorit. Avem algerieni care al, al, îi avem pe algerieni și pe nigerieni, cei care au intrat în top 5 uh, al uh, naționalităților care doresc să ajungă în Europa. Frontex a semnat Uh, anul trecut un acord în ceea ce privește fluxurile migratorii cu Autoritatea pentru Migrație din Nigeria. Discutăm acum despre primăvara arabă. Evenimentele au fost uh, centralizate în uh, Mediterana. Avem aproximativ 60.000 de migranți. La început au fost tunisieni, după care au urmat cei care au fugit din Libia. La frontiera dintre Grecia și Turcia, tot cam 60 de mii au fost. În ceea ce privește frontiera dintre Turcia și Grecia, vedeți, uh, dacă urmăriți imaginea, care sunt fluctuațiile. E o fluctuație similară cu cea din 2010. Am avut operațiunile Rabbit și Poseidon, iar rata de detectare a ilegalităților este de 90%. Practic nu există nicio trecere ilegală neidentificată. Celelalte statistici um, se um, referă la uh, primele screening-uri făcute, adică primele interviuri care au fost luate celor care tranzitează frontierele. Odată ce identificăm problema, odată ce intervievăm oamenii, problema nu mai e a autorităților de control al frontierelor, ci problema e ce se întâmplă înainte de trecere și după trecere. Discutam despre cooperarea cu Turcia. Ar trebui să fie îmbunătățită. Discutam despre capacitățile de recepție și de uh, așezare. De cele mai multe ori, migranții pleacă din facilitățile de primire și nu au ce face. Discutam despre uh, politica de azil și de returnare. Aceste politici sunt compromise din cauza a ceea ce se întâmplă în perioada premergătoare lor. Permiteți-mi acum să ilustrez răspunsul Frontex. La începutul lui 2011 am uh, elaborat planul uh, operațional a fost un plan extrem de ambițios, a trebuit să elaborăm o serie de scenarii pe care le-am implementat mai apoi într-o manieră proactivă. Am uh, consolidat operațiunile uh, terestre, operațiunile maritime, am uh, consolidat ce se întâmplă la, în punctele focale și astfel am avut cu 31,8 milioane mai mult la bugetul nostru. Rezultatele. Am reușit să ilustrăm într-o manieră completă imaginea, avem o înțelegere comprehensivă a ceea ce se întâmplă la frontiere. Cel mai, cea mai mare provocare a fost implementarea bugetară. Mă voi referi acum la aceasta. O consecință a calendarului, uh, a amendării bugetare, a fost faptul că am avut foarte multe transferuri uh, din 2011 pentru 2012. Discutăm de suma de 36 de milioane de euro. Haideți să vedem acum cum am implementat bugetul, uh, în ciuda faptului că există acest transfer. În termeni practici, ne-am descurcat destul de bine în acest sector. În 2010 am avut uh, o implementare bugetară cu o rată de 69%, anul trecut 66%. Menționez acest lucru spunând că am primit acele 30 de milioane în plus doar la finele lui septembrie, așa că cred că, cred că ne-am descurcat destul de bine. Vestea bună e dată de modul în care am reușit să cheltuim banii care au fost transferați din 2010 în 2011. Am avut o rată de implementare de 81% a sumelor transferate. Comparativ cu implementarea totală în primii doi ani, când în 2009 am avut o rată de implementare de 82%, vedem că anul trecut, când ne-am finalizat, finalizat transferul, am avut o rată de implementare de 93%. Am implementat 93% din uh, totalul sumelor alocate, atât în 2010 cât și în 2011. Eu cred că acesta e un rezultat foarte bun, în ciuda faptului că, din motive pe deplin de înțeles, nu am reușit uh, să ne încadrăm întotdeauna în calendarul perfect. Și acum să trecem la anul 2012, fiindcă despre asta e vorba în prezentarea mea de astăzi. Aveți o hartă în față, acolo vedeți uh, ilustrate în culori analizele de risc. Zonele colorate mai închis sunt uh, zonele în care ne concentrăm activitățile operaționale. De la est la vest Vedem că strâmtoarea Gibraltar e prima marcată, să nu uităm insulele Canare. În ciuda faptului că cifrele sunt scăzute, uh, noi ne axăm acum și pe ceea ce se întâmplă în uh, Mediterana Centrală, pentru că în continuare lucrurile sunt în mișcare și operațiunile noastre trebuie să fie intensificate. Ne interesează și ce se întâmplă la granița între Turcia și Grecia și în Balcanii Occidentali. Acolo există mișcări secundare. Și acum să analizăm ce se întâmplă pe aeroporturi. Din nou, imaginile colorate mai închis sunt uh, imaginile care prezintă țările ce pun probleme. Și apoi, iată care sunt uh, aeroporturile cheie internaționale. Vedeți pe hartă că ne concentrăm foarte mult în uh, operațiunile în aceste aeroporturi. Brazilia ne pune probleme, Algeria, Nigeria, Pakistan, India, China, Rusia. Acestea sunt uh, țările țintă uh, ale operațiunilor noastre. Planul operațional pentru 2012 alocăm aproximativ 55 de milioane de euro activităților operaționale. Pe lângă asta, marea majoritate a banilor transferați din 2011 către 2012 sunt utilizați tot în acest sens. Sper să vedeți care este legătura dintre liniile colorate anterior și liniile care ilustrează acum uh, operațiunile uh, în desfășurare vom uh, avea un, un program de, uh, pentru rețeaua europeană de patrulare. Uh, avem uh, acțiuni în insule Canare, uh, la strâmtoarea Gibraltar, avem operațiunea Eneas între Grecia și Italia, avem operațiunea Poseidon în plan teritorial, în plan maritim, uh, avem proiectul Atica, un proiect de construire de capacități pentru a sprijini Grecia, astfel încât aceasta să poată să implementeze mai bine politica de returnare. Și apoi avem operațiune Jupiter și Neptun, pe lângă operațiune de la punctele focale. E de menționat aici că aproape toate operațiunile care apar în această imagine uh, nu reprezintă doar uh, o, o singură operațiune. E vorba de operațiuni implementate în diferite etape de-a lungul anului, potrivit analizelor de risc. Pe lângă asta, ne pregătim să implementăm și am implementat deja pachetul de intervenție de urgență. Mulțumesc autorității bugetare în acest sens. Fără rezerva de 9 milioane de euro nu ne-am fi descurcat. Acea rezervă e destinată intervențiilor de urgență. Vom solicita eliberarea acestei rezerve în cazul în care operațiunile în desfășurare nu sunt suficiente sau în cazul în care nu suntem în măsură să ne uh, reprioritizăm eforturile. E clar că dacă nu reușim să ne descurcăm cu ce avem, atunci vom avea nevoie de declanșarea uh, aceste rezerve. Avem uh, nevoie de măsuri adiționale, e vorba de 4 milioane pentru activitățile de pregătire profesională. Deci avem operațiuni uh, uh, de mai multe Uh, feluri. Pe lângă toate acestea avem activitățile de returnare. Am alocat 10 milioane de euro acestor activități. Avem cam 35-45 uh, de activități de returnare în acest an. Destinațiile potențiale sunt ilustrate în, pe această hartă. Sperăm, după cum vedeți, mă scuzați, uh, din nou există legătură cu primele imagini care au ilustrat țările ce puneau probleme. În ceea ce privește planurile de urgență, pentru a înțelege care este structura acestui plan, trebuie să înțelegeți că nu e vorba de un demers cu totul și cu totul nou. Unele operațiuni pot să fie extinse, altele pot fi consolidate când vine vorba de uh, Uh, capacitatea necesară, de măsurile tehnice sau de expertiza necesară. Așa că o parte din planul operațional uh, pentru intervențiile de urgență e deja activă în ceea ce privește, de exemplu, Hermes, Poseidon, Poseidon și alte operațiuni. Aș dori să menționez și portofoliul în ceea ce privește dezvoltarea capacităților. Eurosur e aici un subiect foarte important. Avem o propunere pentru un regulament Eurosur, iar pentru noi, uh, pentru agenția Frontex, aceasta este o prioritate. Am făcut deja foarte multe în ceea ce privește dezvoltarea acestui sistem de supraveghere europeană și ne suntem pe, pe deplin angajați. Vrem să Uh, dezvoltăm, uh, să ne dezvoltăm capacitățile, de exemplu garda de frontieră. Uh, noul regulament ne obligă să ne dezvoltăm aceste capacități și suntem în măsură să o facem. De asemenea, noul regulament conține informații necesare în ceea ce privește pregătirea agenților vamali. Cercetare și dezvoltare. Aici ne axăm pe controlele automatizate la frontieră și pe măsurile ce trebuie implementate în acest sens. Prijinim sprijin profesional și practic în ceea ce privește inițiativa frontierelor inteligente, mai ales când vine vorba de sisteme de intrare-ieșire. După cum am menționat deja, avem uh, intenția de a implementa Eurosur, astfel încât treptat să creăm o uh, imagine CPIP. În ceea ce privește trainingul, avem trei elemente. Avem uh, odată cariera agenților vamali, uh, planul uh, uh, de pregătire în ceea ce privește pregătirea agenților vamari la nivel bachelor și master. După care urmează specializările. Aici uh, există specializări pe drepturi fundamentale. Um, cooperăm cu partenerii noștri strategici. Aici e vorba de înaltul comisariat uh, pentru refugiați și ONG-uri. Avem uh, specializare pe intervențiile RABIT, Uh, avem uh, specializare pe traficul de ființe umane, returnări colective și uh, evaluatori Schengen și documente false. Dezbatem și un nou element în ceea ce privește schema europeană pentru training, ETS. E vorba, pentru, e vorba de o schemă de pregătire pentru forțele polițienești uh, dar vrem să implicăm în această pregătire și autoritățile judiciare, astfel încât să avem la final o schemă ETS comprehensivă. Cu referire la bugetul pe acest an, menționam deja o rezervă de 9 milioane și care sunt condițiile pentru eliberarea acestei rezerve. Suntem în al treilea an consecutiv în care avem o tendință de scădere când discutăm uh, despre bugetul uh, de bază. Nu e o scădere dramatică, dar e totuși o scădere. Anul trecut a fost uh, un an excepțional, fiindcă am primit 31,8 milioane în plus și deja am menționat că există un transfer de 36 de milioane de euro pentru anul acesta. În concluzie, cu banii stăm destul de bine, așa că sumele alocate nu reprezintă cea mai mare provocare. Rezerva bugetară e însă esențială, fiindcă trebuie să fim bine înarmați în fața noilor provocări. Avem, de fapt, și un tampon financiar. De exemplu, putem să luăm bani de la uh, bugetul operațional, fiindcă uh, Um, bugetul operațional revine acelor țări care sunt gazda operațiunilor. Noi sunt, suntem acum uh, în proces de uh, renunțare la această tendință. Vrem să scădem bugetul alocat țărilor gazdă, pentru că acolo ar trebui să fie implicat bugetul național. Și vrem să utilizăm banii rămași de acolo pentru a finanța țările participante la operațiuni, pentru că ele sunt cele care oferă Mm, expertiză și uh, uh, facilități tehnice. Vreau să vă aduc aminte că în primul semestru al acestui an, bugetul Frontex trebuie să fie amendat potrivit noului regulament. Aici discutăm despre resurse umane adiționale pentru a crea niște posturi asupra cărora se insistă în noul regulament sau pe care le impune noul regulament. Numărul uh, noilor funcționari e relativ limitat, discutăm doar despre un număr de 10-15 persoane nou angajate. Trecem acum la regulamentul amendat pentru Frontex. Avem o primă categorie unde trebuie să intervenim, e categoria obligatorie, apoi e categoria opțională. Voi începe cu lucrurile care sunt obligatorii. E vorba de măsuri în ceea ce privește echipele de agenți VAMAL, crearea unui forum consultativ pentru drepturile omului. Lucrăm deja la crearea acestui forum și lucrurile se desfășoară în felul următor. Ne aflăm în etapa în care Uh, urmează să fie creat uh, un forum consultativ după reuniunea constitutivă. Trebuie să discutăm în termen de volum de participare. Vrem să selectăm reprezentanții ai comunității care militează pentru drepturile omului, așa că e clar că vom avea ONG-uri. Vrem să numim și un ofițer pentru drepturile fundamentale. În ceea ce privește organigrama noastră, pe 2012 nu avem niciun fel de post alocat acestei funcții, așa că am avea nevoie de includerea unui asemenea post în organigramă după amendarea bugetului agenției. Trebuie să raportăm în fața Parlamentului ce se întâmplă cu ofițerii uh, angajați pe termen limitat. În acest sens, avem nevoie de criterii de identificare, de stabilire a echipamentului tehnic pentru operațiunile colective. Toate aceste măsuri vor fi implementate în acest an. Iar în ceea ce privește uh, perioada 2013, perioada următoare și următoare, Aici vom avea în vedere și capacitățile de care dispun statele membre. Anul acesta vom elabora niște criterii, vom vedea cum anume vom evalua uh, situația din statele membre, după care vom trece la fapte. Trebuie să achiziționăm noi echipamente în 2013 și să le evaluăm pe cele existente. În acest sens, facem acum primii pași pentru a vedea în ce măsură vom uh, lua acțiuni. Vrem să procesăm datele personale. Acesta este un capitol cheie din regulamentul amendat. Facem tot posibilul pentru a crea o infrastructură nucleu ce să garanteze protecția datelor și uh, schimbul eficient de informații. Anticipăm că din 2013 încolo lucrurile se vor materializa. Vrem să recrutăm și ofițeri secundari și un alt lucru interesant e faptul că avem uh, misiuni de asistență tehnică către terțe state. Regulamentul nou ne permite să organizăm și aceste misiuni și trebuie să ne gândim exact cum anume le vom structura, care ar putea fi volumul uh, unor asemenea misiuni și cum le vom integra într-un spectru mult mai larg. De asemenea, avem și ofițerii de legătură um, care trebuie să fie mai apoi trimiși către terțele state. Toate aceste lucruri înseamnă că suntem extrem de conștienți care ne este situația financiară și bugetară. Știm ce înseamnă o politică de creștere zero din această privință. Trebuie să revizuim strategia agenției vedeți uh, valorile noastre, profesionalism, credibilitate. În noua strategie vrem să ne concentrăm asupra valorii adăugate a Frontex. Vrem să avem o valoare adăugată în toate activitățile noastre și să ne bazăm pe capacitatea statelor membre, pentru că ele sunt răspunzătoare de controlul granițelor și ele dispun de capacități în acest sens. Am identificat șase obiective cheie în noua strategie. Dezvoltarea capacității statelor membre, să sensibilizăm, să facem o activitate de sensibilizare, mecanisme de răspuns, cum este mecanismul uh, de urgență și uh, elemente legate de personal. Cu asta ajung la sfârșitul acestei prezentări și aș vrea să vă ascult uh, observațiile. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult! A fost o prezentare foarte interesantă și deschid uh, dezbaterea. Domnul Busutil are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să încep prin a-i mulțumi domnului Laitinen pentru prezentare și aș vrea să îi urez uh, toate cele bune în noul an. Va fi un an foarte important pentru Frontex, nu doar pentru că beneficiază de alocații bugetare, ci și pentru că trebuie să aplice nou regulament. Sperăm că uh, acele uh, posibil vor deveni trebuie uh, cu timpul și vom monitoriza agenția uh, cu atenție în acest an și vom fi critici ori de câte ori vom considera că este important. Dați-mi voie să reacționez la problema bugetară. După cum știți, Parlamentul European nu a reușit niciodată să țină cont de nevoile agențiilor în ceea ce privește bugetul și, dacă mă amintesc bine, bugetul inițial de, era de circa 20 de milioane, bugetul actual depășește 100 de milioane. Deci, acum dispuneți de bugetul necesar. Ieri, domnule Leitinen, în această comisie s-a discutat uh, avizul cu privire la descărcarea uh, bugetară pentru um, agenția dumneavoastră și uh, este al doilea an în care am luat notă cu îngrijorare numărul mare de reportări bugetare, de transferuri. Mi-ați spus, ne a spus că lucrurile vor continua în 2011 uh, și cred că Parlamentul nu va fi deloc bucuros să acorde descărcarea dacă se continuă această practică a transferurilor excesive de pe un an pe altul. Deci uh, vă încurajăm să vă asigurați că situația se rezolvă odată pentru totdeauna. Sigur că suntem conștienți de constrângerile uh, dumneavoastră, mai ales uh, legate de îndatoririle operaționale pe care le are agenția, care nu sunt întotdeauna planificate, trebuie să reacționați la situațiile care apar însă descărcarea bugetară va fi o preocupare majoră pentru noi dacă transferurile continuă să fie excesive. Al doilea punct pe care vreau să-l menționez se referă la intrările uh, de la granița uh, între Grecia și Turcia. Aceste uh, aceste probleme ne preocupă foarte mult, în ciuda um, de um, faptului că uh, am avut misiunea Rabbit uh, și Poseidon, numărul de intrări a scăzut într-o primă etapă, după care a crescut din nou. Și dacă am înțeles corect, uh, numărul de intrări este chiar mai mare decât atunci când a fost uh, instituită misiunea Rabbits și aș vrea să ne spuneți uh, ce aveți uh, de gând să faceți, pentru că inițial s-a crezut că granița s-a închis din cauza prezenței Frontex, după care s-a înțeles că granița nu este închisă, chiar dacă este prezentă Frontex. Aș vrea să intrați în uh, detalii în această privință, îl reprezintă astăzi și pe domnul Papa Nicolau, care ar fi vrut să vă pună o întrebare tot legată de această chestiune, pentru că îl uh, interesează în uh, foarte mare măsură. Câteva întrebări legate de aplicarea noului regulament. În primul rând, forumul consultativ. Ați spus că aveți dificultăți în uh, identificarea celui mai bun mod de includere a organizațiilor. Sincer să fiu, nu înțeleg care sunt aceste dificultăți, pentru că forurile consultative au fost numite de alte agenții și uh, nu mai departe decât uh, luna trecută EASO, care este o agenție mult mai tânără decât dumneavoastră, decât agenția dumneavoastră, a organizat prima întâlnire a forum, forului uh, consultativ. Dacă vă uitați la alte agenții, uh, puteți să vedeți uh, care ar trebui să fie celelalte organizații implicate. În ceea ce privește ofițerul pentru drepturile fundamentale, dacă am înțeles corect, acest post nu figurează în organigramă. Însă ce vă împiedică să modificați organigrama în așa fel încât ofițerul pentru drepturi fundamentale să fie recrutat sau numit în cadrul agenției, pentru că și asta este o posibilitate, să fie deci numit cât mai curând cu posibil. În uh, comisia aceasta ne-am bucurat foarte mult să știm că ofițerul pentru drepturile fundamentale își uh, ocupă postul cât mai curând cu putință. În ceea ce privește cooperarea cu țările terțe, ați menționat un acord cu Nigeria, un acord semnat săptămâna trecută și aș vrea să vă solicit mai multe informații în ceea ce privește alte țări. De exemplu, aș vrea să știu dacă s-a luat legătura cu Tunisia, cu Egiptul și, bineînțeles, cu Libia, care are un uh, guvern, chiar dacă situația este um, foarte schimbătoare în această țară. Cooperarea cu țările terțe este, bineînțeles, foarte importantă. În ceea ce privește operațiunile de returnare, ne puteți furniza mai multe detalii dacă mă amintesc corect, sperați uh, să se desfășoare circa 30 de operațiuni de returnare în acest an? Sau în orice caz ați prevăzut un buget pentru circa 30 de operațiuni. Ne puteți spune cum le veți organiza pentru că aveți dreptul de inițiativă în acest domeniu și am vrea foarte mult ca agenția să joace un rol uh, Uh, de lider în 2012 în ceea ce privește returnarea persoanelor care uh, se află în ședere ilegală pe teritoriul Uniunii Europene. În sfârșit, în ceea ce privește echipele de uh, pază la frontiere, agenția planifică aceste echipe, se pune problema um, Uh, folosirii persoanelor care sunt deja în uh, rezerva dumneavoastră sau intenționați să consolidați această rezervă de oameni pentru a întări aceste echipe de pază la frontiere? Îmi cer scuze că v-am bombardat cu întrebări, nici nu le-am pus pe toate. Sper că veți uh, avea răspunsuri pentru mine. Mulțumesc! Vreți să răspundeți? Da, pentru că mi s-au pus foarte multe întrebări. Mai sunt trei intervenții. Am primit deja șapte uh, întrebări, spune domnul Laitinen. Să ascultăm și cealaltă intervenții, după care puteți să răspundeți. Doamna Romero Lopez. Mulțumesc, domnule... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule director al agenției, ne-ați dat informații foarte interesante poate că am putea primi dosarul pe care ni l-ați prezentat. Cum spuneam, mulțumesc foarte mult pentru informații și ar fi foarte interesant să primim dosarul cu toate aceste informații. În trecut ne-ați transmis un raport, însă de data aceasta cred că nu aveți un raport. Aș vrea în orice caz să uh, citesc informațiile direct. Aș vrea să pun o întrebare care are legătură cu o întrebare pusă de domnul Busutil. E vorba despre contactele cu Nigeria. Agenția dispune de o capacitate care să îi permită să aleagă cu ce țări încheie un acord, de ce ați ales să lucrați cu Nigeria? Există dificultăți uh, în colaborarea cu Somalia, de exemplu? Este una dintre țările din care provine un număr mare de cereri de azil. Ar mai fi și alte țări, Afganistanul, Tunisia, Libia. În ce constă acest plan? Ne puteți explica în ce măsură agenția poate să aibă inițiativa unei astfel de cooperări, inițiativă autonomă. Și în ce constă cooperarea cu aceste țări? Pentru că e o idee foarte interesantă și aș vrea să am mai multe informații în această privință. O a doua întrebare se leagă de cifrele pe care le-ați dat în ceea ce privește migranții ilegali. și felul în care sunt opriți la graniță. Dacă nu mă înșel, vorbim despre circa o mie de migranți care au reușit să înșele vigilența uh, pazicilor, au reușit să nu uh, uh, fie opriți. Ar fi vorba de o reușită. A, aș vrea să ne dați mai multe detalii despre această cifră doar o mie de persoane au reușit să ocolească sistemul Frontex. Cifrele acestea um, reprezintă persoane care au uh, călătorit uh, pe mare, uh, prin, cu avionul. Aș vrea să primesc detalii. Ați menționat și alte cifre legate de solicitanții de azil. 234.000, dacă nu mă înșel. Cum stabiliți aceste cifre? Ieri am vorbit cu uh, directorul biroului uh, din Malta, care ne-a spus că nu poate decât să ceară statelor membre cifre cu privire la solicitanții de azil. Agenția nu, nu poate să primească cifre de la statele membre. Cum ați obținut aceste cifre? Le-ați obținut de la ONG-uri? Aveți propriul sistem de contabilitate și statistică? Apoi, în ceea ce privește aceste cifre, unde se găsesc acești uh, solicitanți de azil? Pentru că acești 234.000 de oameni care au cerut azil trebuie să fie acum undeva. Sunt în centre de detenție, De asemenea, cifrele nu ne spun dacă aceste persoane au obținut statutul de refugiat sau nu. Dacă nu au obținut statutul de refugiat, câți dintre ei așteaptă la graniță să se ia o decizie și în ce țară sunt, în ce țări sunt, unde sunt cele mai mari presiuni în ceea ce privește cererile de azil. Și o altă întrebare. Ce faceți pentru a împiedica fluxurile, fie că pe diferite căi și cum faceți distinția între un solicitant de azil și un uh, imigrant ilegal? Mulțumesc, doamna Chelă. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezentare. pot să subscriu la multe întrebări puse deja. Întrebarea domnului Busutil cu privire la forumul consultativ. Dacă vă este greu să identificați organizațiile potrivite, putem să vă ajutăm. Care este, de fapt, dificultatea pentru că sunt multe organizații care lucrează în domeniu. În ceea ce privește faptul că nu există suficiente mijloace pentru ofițerul pentru drepturile fundamentale, această comisie a precizat în dispoziție bugetare faptul că cele 80 de milioane trebuie să fie folosite pentru a aplica nou regulament, deci inclusiv pentru a angaja acest ofițer pentru drepturile fundamentale. Deci poate ne puteți spune de unde problema. În ceea ce privește nou regulament, acesta prevede că Frontexul trebuie să se retragă din uh, operațiuni atunci când există încălcări flagrante ale drepturilor omului și în cazul uh, Greciei e clar că există încălcări ale drepturilor omului atunci când uh, migranții sunt deținuți în condiții proaste. Știm cu toții acest lucru. Din câte știu eu, nu v-ați retras din această operațiune. Ce părere aveți despre acest lucru și ce decizie veți lua în această privință? Pun și eu o întrebare legată de transferurile cu care nu sunt uh, mulțumiți nici colegii. Ar trebui să nu se uh, mai uh, ar fi trebuit să nu se repete aceste transferuri. Ați spus că e vorba despre 31 de milioane și uh, banii suplimentari pe care vi-am acordat au fost cam aceeași, aceeași sumă. Această sumă suplimentară a ajuns prea târziu, sunt bani pe care nu i-ați cerut care este legătura între aceste transferuri și suma suplimentară care v-a fost acordată? Se pare că există o lipsă de capacitate de absorpție sau cel puțin nu au putut fi absorbit fondurile imediat. Ați vorbit despre zonele critice Uh, zonele de unde provin mulți uh, cetățeni ai țărilor terțe, ați menționat uh, Nigeria, China, ați menționat și Statele Unite. Ne puteți explica de, un, de ce figurează și Statele Unite pe lista? Rezerva de 9 milioane, cum o veți folosi? Ce intenționați în privința acestei rezerve? Autoritatea pentru protecția datelor a făcut o recomandare în ceea ce privește operațiunile de returnare și nu uh, s-a uh, aplicat această recomandare. Când o veți aplica? Și ultima mea întrebare se adresează Comisiei, pentru că uh, Comisia are noi responsabilități. În nou regulament se vorbește despre monitorizare, un sistem de monitorizare instituit de comisie în ceea ce privește operațiunile comune de returnare. Ne puteți spune ce se întâmplă în, cu această monitorizare? ne puteți uh, face un prim raport. Vă mulțumesc. Domnul Croceta. Înainte să de, de începutul sfârșitului lui Gaddafi, Frontex a încheiat un acord cu Libia pentru controlul imigrației. Italia încheiase deja un astfel de acord. De ce să nu facă și Frontexul același lucru? toți cei care erau pentru încheierea de acorduri cu acest uh, criminal uh, păstrează acum distanța. Există un roman foarte frumos, uh, Ghepardul, în care se spune că dacă vrei să nu schimbi nimic, trebuie să schimbi tot. Frontex are intenția să încheie un acord cu Libia și anume același acord ca și cel încheiat cu Gaddafi, ar fi interesant de știut, pentru că cred că lucrăm exact în același mod și ar fi foarte grav dacă s-ar face acest lucru, mai ales uh, după plângerile legate de încălcările drepturilor omului care au avut loc uh, sub uh, regimul Gaddafi la adresa uh, imigranților, au fost femei violate în centrele de primire libiene, alte persoane au fost trimise în deșert și au murit acolo. Era singura posibilitate de a ieși din închisoarile libiene pentru acești oameni. O altă întrebare. Mediterana este un uh, cimitir enorm. Am fost primar în uh, orașul în care locuiesc, într-un oraș de co- coastă și uh, la un moment dat am descoperit cadavrele a 11 persoane de 16, 17, 20 de ani, tineri care au murit înecați. Și din ceea ce ne-au povestit uh, supraviețuitorii, am înțeles că un mare număr de nave refuză să îi ajută pe refugiați, să îi ajute pe migranți. Și tocmai de aceea mulți oameni uh, mor în uh, Mediterana. Frontex, în cadrul programului său, are sau nu misiuni umanitare. Cred că asta ține de uh, respectabilitatea Europei și în felul acesta ne-am putea împotrivi voințelor uh, uneori foarte autoritare ale unor state membre. Frontexul uh, reprezintă Europa și înainte de a-i respinge pe oameni, trebuie să ne întrebăm și dacă sunt minori pentru ei, pentru că au dreptul la azil. Trebuie văzut de asemenea dacă există cereri de azil justificate. Toate aceste chestiuni trebuie abordate inclusiv la Națiunile Unite. Aș vrea să știu care este politica Frontex. Mulțumesc, domnule Croceta. Dragi colegi, îi dau cuvântul din nou domnului Laitinen pentru a răspunde la întrebări. Thank you, Madam Chair. I... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sper că voi putea să fac ceva mai mult decât să încerc să răspund la aceste întrebări. Sunt recunoscător pentru nenumăratele întrebări puse. Sunt convins că nu am putut să mă concentrez asupra tuturor detaliilor în prezentarea mea. Uh, Dați-mi voie să încep prin a vorbi de sumele reportate. Natura activităților desfășurate de Frontex este prevăzut astfel încât întotdeauna vor fi sume reportate, chiar sume considerabile. S-au înregistrat uh, evoluții pozitive, dar dați-mi voi să vă explic de ce are loc acest lucru. Operațiunea se bazează pe analize de risc. Unele sunt demarate destul de târziu de-a lungul anului. Acest lucru presupune că facturile sunt primite doar după încheierea etapei operaționale și acelea sunt prelucrate doar apoi. De multe ori, acest, această etapă are loc după anul în care a fost prevăzută în buget. Cred că mai important este să analizăm punerea în aplicare la nivel general după acești doi ani. Uh, e vorba de bugetul, uh, nucleul bugetului. Bineînțeles, obiectivul este să folosim finanțarea primită cât se poate de mult și să nu mă înțelegeți greșit. Obiectivul este să punem în aplicare bugetul în cadrul exercițiului bugetar respectiv, cât putem de mult. Însă, apoi, uh, punem la un loc bugetul anual și sumele reportate pe anul următor pentru a vedea dacă toate aceste sume în ansamblu au fost folosite. Și acesta este aspectul cel mai important. Iată de ce, în acest sens v-am uh, arătat datele din 2010, care s-a înregistrat într-adevăr o reportare considerabilă și în 2011 am înregistrat uh, o satisfacție de 93% din cererile uh, înaintate și cred că e un rezultat foarte bun. Am putut folosi banii contribuabililor tocmai în scopul în care era prevăzut. E adevărat, nu pe deplin în anul în care era prevăzut, dar uh, nu acesta ar trebui să fie obiectivul uh, principal. Și în acest an avem uh, sume reportate considerabile. Ideea este că atunci când o operațiune este demarată, nu putem să o lansăm înainte ca respectivele sume să fie în cadrul bugetul Frontex și această sumă suplimentară de 30 de milioane de euro nu se afla la bugetul Frontex înainte de începutul lunii octombrie. Iată de ce nu putem aloca sumele respective. Și atunci când nu putem aloca aceste sume care nu există încă în bugetul Frontex, statele membre nu și au angajamentul de a participa. Iată de ce trebuie să așteptăm uh, clipa în care decizia bugetară e luată și suma respectivă e în bugetul Frontex, atunci poate fi alocată și atunci statele membre pot uh, acționa. Și am observat acest uh, lucru că procedura de modificare a bugetului uh, e destul de lungă și de nevoioasă. Iată de ce, pentru anul 2012, și să sperăm și pentru intervalul după aceea avem această rezervă bugetară. E mult mai ușor să folosim uh, acele fonduri pentru o injecție monetară în cazul în care avem nevoie de fonduri suplimentare. Nu e vorba așadar de o gestiune rațională financiară sau despre natura operațiunii și toate aceste chestiuni bugetare pe care le cunoașteți foarte bine. În ceea ce privește uh, întrebarea domnului Busutil referitor la uh, frontierele uh, Greciei și Turciei, e vorba de rata de detecție și de filtrare, care întrunește un procentaj de 90%. Întrebarea este ce poate face un controlor de frontieră. Uh, Schengen spune cum trebuie să facem uh, acest lucru, însă cum se realizează în practică e un aspect important. Acest lucru înseamnă că dacă migranții neregulari trec uh, frontiera, dacă trec frontiera, pur și simplu aceștia sunt identificați, sunt uh, reținuți și apoi sunt procesați, fie uh, Uh, în funcție de o procedură de azil care corespunde autorităților de azil. Dacă nu, atunci declanșăm o procedură care urmărește returnarea respective persoane. Și acum apare problema cu aceste două proceduri. Nu e vorba de capacitatea de control a frontierelor, ci e vorba de sistemul în ansamblul său, sistemul care exista înainte de cooperarea uh, de frontieră cu Turcia fluxul prezentat în grafic uh, redă mai degrabă fluxul sezio- uh, la nivel de sezon, care urmărește practic uh, tiparul fluxului lui Evros. Dacă aș putea să îmbunătățesc situația pornind de la un singur lucru, aș face acest lucru crescând capacitatea de reținere Aș face acest lucru nu doar din uh, perspectiva beneficiilor de, de natură umanitară, ci pentru că acest lucru ne-ar permite procesarea mai aprofundată a acestor cazuri, atât în ceea ce privește procedura de azil, cât și procedura de returnare. Există mulți uh, migranți care ar putea fi returnați, dar care sunt pur și simplu eliberați din cauza capacității limitare de retenție. E o situație complicată. Nu e vorba de capacitatea controlului de frontieră, de, de detectăm mai mult de 90% din cazuri și le filtrăm, însă situația e care e. În ceea ce privește forumul consultativ, cred că uh, v-am făcut o prezentare oarecum mult prea pesimistă. Procedura se desfășoară foarte bine și ceea ce spuneam despre problemă e mai degrabă o problemă pozitivă, deoarece știm că există un interes considerabil aici. Trebuie să urmărim programul stabilit deoarece corpul de gestiune, conform regulamentului, este cel care trebuie să ia anumite măsuri. Am uh, stabilit un plan foarte clar unde am stabilit uh, unde și cine decide. Următoarea întâlnire va fi pe 8 și 9 februarie și vom decide termenul limită final și uh, compoziția. Colaborăm îndeaproape cu agențiile pentru drepturi fundamentale. E vorba de un forum consultativ pentru drepturile fundamentale care ne sprijină considerabil referitor la acest subiect. Un ofițer pentru drepturi fundamentale nu putem recruta o persoană dacă nu există un post prevăzut în organigramă și care să fie prevăzut în buget înainte ca bugetul să fie adoptat, inclusiv uh, planul de creare care să marcheze foarte clar crearea acestui post, nu putem uh, demara o uh, cerere de solicitări, respectiv postul acela nu poate fi ocupat. Trebuie să procedăm conform regulamentului. Și acesta prevede modificarea regulamentului și modificarea bugetului toate pregătirile au fost realizate, s-a creat uh, profilul postului. Nu există așadar o problemă din acest punct de vedere. În ceea ce privește operațiunile de returnare, 35 până la 45 de operațiuni de acest tip au loc pe an. De ce nu pot să dau un număr precis? Acest lucru este legat de natura acestor operațiuni. Aspectul esențial este să primim acordul de returnare din partea țărilor unde sunt returnate aceste persoane. Și Frontex nu are capacitatea de a folosi canalele diplomatice pentru aceste țări care să accepte astfel acea returnare. Statele membre însă dețin această capacitate. Unele au legături mai bune cu aceste țări terțe și aceasta este plus valoarea operațiunilor comune de returnare. Putem folosi așadar legătura cea mai avantajoasă, putem colabora și să procedăm astfel. Nu e o provocare mare din punct de vedere logistic, dar acesta este aspectul esențial. Organizarea operațiunilor de returnare astfel încât țara uh, primitoare poate să um, ofere acceptul său acestor uh, persoane returnate. Țări terțe, în ceea ce privește Tunisia și Libia, am luat legătura cu ambele țări în uh, cadrul general european. Nu putem aborda aceste țări uh, pe compropriu. Am uh, văzut că nu primim niciun răspuns din partea lor și trebuie să recurgem la misiunile europene. Cred că există două misiuni în Tunisia și cel puțin una în Libia și am decis să mergem pe această cale. Până acum uh, nu există nici uh, o informație nouă din partea Turciei, mingea e în terenul lor. Am reușit să ne punem de acord cu negociatorul referitor la o versiune în ceea ce privește acordul în lucru. Urmează acum uh, consultări interne în Turcia care sunt în curs de desfășurare, situație care reia situațiile din anii precedenți. Știm că e vorba de acordul de readmisie între UE și Turcia în ceea ce privește echipele de paznici de frontiere. Avem uh, două echipe. Unul din obiectivele principale este să folosim mai bine uh, rezervele existente. Obiectivul este ca statele membre să trimită ofițeri în termen de două luni din afara acestor rezerve. Iată de ce am dorit să folosim experții alocați acestor rezerve să folosească acești ofițeri care sunt mai bine pregătiți în vederea acestor operațiuni. Acesta este unul din indicatorii de performanță ai agenției, să creștem nivelul de folosire a acestor rezerve. Următorul un alt pas este să stabilim numărul. La ora actuală, în echipele comune de sprijin Frontex, avem aproape 1000 de experți. Recent am uh, clarificat și revizit profilul acestor experți conform uh, noilor, uh, noi, noului regulament Frontex. În continuare, referitor la întrebarea doamnei Romero Lopez și întrebarea dânsei privind Nigeria și cum anume stabilim țara cu care demarăm negocierile, procedura este următoarea. În primul rând, trebuie să există un motiv. Acesta provine din analiza de risc. În uh, cazul Nigeriei, acesta e evident. E o țară aflată pe locul uh, al patrulea în ceea ce privește uh, imigrația nereglementată și, de asemenea, e una din principale țări uh, în ceea ce privește actorii în traficul de ființe umane. Uh, un alt criteriu este că trebuie să se alinieze la politica Uniunii Europene de um, relații externe. Iată de ce, în, în cadrul procedurilor noastre interne, verificăm că se aliniază la acele prevederi. Un alt aspect este că trebuie să existe voință din partea acestor uh, țări terțe să colaboreze cu noi. Și aici uh, am întâmpinat adesea dificultăți în trecut. Uh, noi dăm eh, dovadă de disponibilitate de a coopera, însă ei ne spun nu, nu suntem interesați. Iată de ce procedura e destul de anevoioasă. În cazul Somaliei, procedura nu ne permite să abordăm această țară. Conținutul acordului de lucru este similar și există la ora actuală 15 parteneri. Nigeria era partener cu numărul 15. E vorba de un schimb de experiențe, să ne cunoaștem mai bine, să facem uh, schimb de informații, date personale fiind uh, excluse, e vorba de o cooperare pentru pregătire, cooperare pentru operațiunile comune, fie prin monitorizarea schimbului de agenți de monitorizare sau uh, uneori țările terțe își sincronizează operațiunile. În cazul Nigeriei, accentul se pune pe facilitarea operațiunilor de returnare. Fiecare secundă a acestor operațiuni comune este coordon... în cazul în care este coordonată de Frontex, țara țintă este în Nigeria. Am dori așadar ca aceste operațiuni să se desfășoare ceva eh, mai lin. În ceea ce privește datele referitoare la azil, sursa este rețeaua de analiză Frontex. Primim informația vizând 8 indicatori, unul fiind numărul de solicitanți de azil din partea organizațiilor implicate din statele membre. Știu că în ceea ce privește problemele de azil, Eurostat și poate EASO vor veni cu date uh, mai de încredere în viitor, însă deocamdată acestea sunt oarecum date cu caracter orientativ. Frontex nu este implicat în uh, operațiunea de azil. Mm, factorul esențial îl reprezintă filtrarea atunci când uh, agenții de azil văd că e un potențial subiect pentru operațiunile de azil, atunci nu mai vine vorba de control frontierelor, ci e o problemă deja ce ține de azil. În ceea ce privește întrebarea Francisca Keller privind funcționarul, ofițerul pentru drepturile fundamentale, sper că am răspuns deja. Uh, munca pregătitoare a fost deja realizată, trebuie să existe pur și simplu o justificare pentru crearea acelui post. În ceea ce privește criteriile, așa cum uh, presupune nou regulament pentru a suspenda, amâna sau uh, ce era al treilea aspect exact, e vorba de operațiunile comune, există deja un uh, proiect de criterii Așadar, această politică e în pregătire. Întrebarea dumneavoastră referitoare la Statele Unite. 18% din negările de intrare decise de autoritățile uh, din Regatul Unit vizează cetățeni uh, ai Statelor Unite ale Americii. Și caracteristica cea mai frecventă e reprezentată de studenții care nu au întrunit toate criteriile. Uh, încearcă să intre fără documentația justificatoare în Regatul Unit și odată ce aceste documente nu întrunesc criteriile necesare, li se refuză intrarea. A existat însă o tendință constantă. Statele Unite apar sus pe lista uh, refuzurilor în ceea ce privește intrările în Regatul Unit al Marii Britanii cât despre situația Libiei, așa cum spunea domnul Croceta, care este situația actuală. Vorbim în primul rând de consolidarea um, de capacitate și programul în acest sens desfășurat în Libia. După aceea, cred că situația e suficient de avansată pentru a relua eforturile de cooperare. Și lucrăm la acest lucru. Știți că biroul uh, de acțiune externă a Uniunii Europene lucrează în acest subiect. Suntem implicați uh, și urmărim de aproape toate aceste operațiuni în ceea ce privește uh, operațiunile de um, căutare și salvare. Fiecare operațiune maritimă urmărește să promoveze și încercăm să facem tot ce putem pentru a salva viețile acelor persoane aflate pe mare. Este o prioritate indiscutabilă. Frontex nu poate și nu se află în fruntea acestor operațiuni. E vorba de faptul că aceste centre de coordonare naționale uh, se află la conducerea operațiunilor maritime și problema pare că acest centru nu este întotdeauna același centru care preia conducerea atunci când au loc operațiunile de căutare și salvare maritime. Se poate așadar că informația de la patrule vine prea târziu. Centrul Național de Coordonare al Informației primește informația mult mai târziu. Dacă oamenii întâmpină diverse probleme și informația este trimisă Centrului Național de Coordonare și aceștia preiau frâiele, așadar conducerea este oarecum predată, în anumite situații a existat comunicarea între diversele autorități din statele membre, dar, după cum vă spuneam, Frontex nu este implicat direct în uh, lanțul de gestiune și de conducere al acestor operațiuni. Sper, uh, prin urmare, că am răspuns cel puțin la majoritatea întrebărilor. Da, ETPS Da, protecția datelor. Aceasta e întrebarea la care nu am răspuns încă. Da, într-adevăr, nu am analizat îndeaproape detaliile uh, răspunsul uh, autorității europene pentru protecția datelor. Știu însă că lucrăm din greu la acest subiect în colaborare strânsă cu autoritatea pentru protecția datelor europeană și alte autorități relevante. Odată însă ce voi primi mai multe informații, pot să vă furnizez mai multe detalii vis-a-vis -vis de acest subiect. O întrebare la care nu am răspuns, însă în ce spunea domnul Busutil, că există două criterii, uh, trebuie sau poate, din regulamentul Frontex, trebuie să recunoaștem că trebuie să facem priorități. Nu putem să atingem toate obiectivele, e imposibil. Trebuie să pornim de la ce trebuie să facem, ce poate putem face. E inclus pe lista priorităților, însă mai la sfârșit. Nu aș spune însă că nu am început să lucrăm la elementele noi luăm fiecare parte din regulamentul Frontex și începem activitatea asupra acestora. Poate că se va termina în 2013-2016, aceste planificarea multianuală, inclusiv achiziționarea de echipament. Dacă nu putem să facem acest lucru anul acesta, va trebui să facem acest lucru într-un mod mai durabil. Vă mulțumesc încă o dată! Doamnă Romero Lopez, doreați să puneți o întrebare foarte scurtă? Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Da. Vă mulțumesc pentru ocazia de a pune o întrebare în ultimele minute, o întrebare la care nu am primit răspuns în ceea ce privește procentajul imigranților ilegali care nu au fost reținuți la frontieră și care au intrat pe teritoriul Uniunii Europene. Unde și cum? Pe mare, pe sol sau prin aer? Cum au trecut aceste persoane frontiere. E un lucru foarte important pentru mine și chiar e ultimul uh, punct. În Nigeria se pare că e cea de-a patra țară de unde vin imigranții ilegali. Care sunt celelalte trei țări? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Vă rog uh, să ne răspundeți, da, uh, mulțumesc, îmi cer scuze că nu am fost extrem de precis. Acestea sunt datele din 2011. E vorba de 140.000 de detectări de treceri și um, 100, peste 100.000 de refuzuri de intrare. Nu se știe însă care sunt datele reale și aceasta este provocarea pentru autoritățile de respectare a legii. E cam 50-50% granițe terestre și granițe maritime. Înainte erau granițele terestre cele principale, însă acum, în urma revoluției uh, din țările arabe, a crescut granița maritimă. În Italia, um, intrările au crescut de 14 ori. Acestea sunt datele în urma primăverii arabe, așa cum au fost menționate Frontiera terestră dintre Grecia și Turcia reprezintă aproape 60 până la 62 de mii de cazuri, aproape aceeași uh, cifră ca în Mediterana Centrală. Problema este ce se întâmplă cu aceste persoane. E o întrebare importantă. După reținere, după identificare, se trece la reținere după reținere se face um, o filtrare și după aceea autoritățile naționale încearcă să facă mm, tot ce pot pentru a procesa aceste cazuri. Solicitanții de azil și pentru a pregăti operațiunea de returnare. Acestea nu garantează că dacă au decis că e vorba de o persoană care uh, trebuie returnată, operațiunea va avea succes. Există numeroase piedici în calea unei operațiuni de returnare de succes. Cu toate acestea, marea majoritatea persoanelor care trebuie să fie returnate și care nu au dreptul de a rămâne pe teritoriul Uniunii Europene se întorc de bunăvoie. 35 până la 45 de operațiuni de returnare de succes reprezintă doar vârful icebergului, doar o parte nesemnificativă din operațiunile Frontex. Vă mulțumesc, domnule Leidinen, spune doamna președinte, vă mulțumim pentru răspunsuri. Am să dau cuvântul comisiei pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră. Un răspuns succint, vă rog, domnule Termeman. Thank, thank you, Mrs. Uh, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succint. În mod lezne de înțeles, Comisia e dornică să, -și să îndeplinească noile sarcini. Așa că acesta e unul din motivele pentru care noi deja avem o echipă consolidată de oameni care analizează problematica returnărilor, nu doar ținând cont de directivă, ci uh, monitorizând mai de aproape ce se întâmplă la fața locului unde avem operațiunile comune cu Frontex de returnare. În la mijlocul decembrie 2011, noua legislație a intrat în vigoare, așa că suntem chiar la început, mm, tocmai ce ne inițiem în aceste activități. Comisia va dori să aibă rapoartele necesare, astfel încât să poată monitoriza îndeaproape toate operațiunile din anul acesta – după care um, Comisia va veni în Parlament pentru o raportare, așa cum se prevede în regulament. Mulțumesc, spune președinta. Mulțumesc tuturor colegilor. Mulțumim domnului director Leitinen pentru prezentare și răspunsuri și urăm mult succes. Se încheie reuniunea noastră. Ne vom vedea data viitoare pe 9 februarie. Vă urez toate bune tuturor. La revedere!